dar sunt necesare pentru a asigura securitatea acestor date. Revelațiile privind aceste activități de supraveghere în masă au surprins pe toată lumea și uh, ne-au surprins în elementele cheie ale uh, acestor abordări în protecția datelor. Dar având în vedere că este un element oarecum previzibil, ne putem aștepta că vor avea loc uh, astfel de uh, activități de spionaj, chiar dacă suntem bine protejați, bine pregătiți. Am fost totuși surprinși uh, de orientarea și de dimensiunile acestui proces. Noi avem un cadru robust de protecție datelor și de securitate, foarte bine reglementat și supravegheat. Uneori, ni se pare că există mai mulți oameni care ne reglementează și ne supraveghează decât oameni care lucrează la Europol. De la inițiarea conceptelor la mai multe niveluri, inclusiv monitorizarea sistemelor și traficului datelor. Staful, în general, în activitatea sa de zi cu zi, uh, are mm, prioritatea securității. Există un comitet de securitate la Europol format de, sectori în secu- de, de experți în securitate din uh, uh, statele membre consultat în legătură cu toate aspectele legate de securitate. Orice schimbare relevantă în sistem este discutat de Comitetul de, de Securitate, care transmite uh, Comitetului Executiv al Europol recomandări. Și pentru recrutarea staffului sunt aplicate reguli stricte pot fi recrutați doar cetățeni europeni um, și uh, se verifică profilul acestora înainte de um, angajare. Bineînțeles, există puncte de vulnerabilitate în cazul, în cazul Europolului, dar și în cazul altor agenții sau servicii din statele membre. Depindem de servicii IT externe, de trafic de date IT în, în exterior. Uh, outsourcingului soluțiilor um, informatice au fost limitate la sisteme neoperaționale care funcționează pe o rețea separată. Consultanții care lucrează la Europol în domeniul informaticii uh, sunt verificați înainte să-și înceapă activitatea și toată activitatea lor este supravegheată de staful Europol. Nu au sisteme care funcționează operațional sau acces la datele procesate. Europolul nu folosește servicii pe cloud și uh, nici uh, servere externe pentru uh, datele sale. În ceea ce privește uh, traficul extern de date, Europol are un, uh, o, o rețea foarte sigură uh, pentru legătura cu unitățile din statele membre și cu partenerii din afara Uniunii Europene. Există reguli stricte pentru aceste interconectări cu condiții pentru statul conectat în interconectarea cu rețeaua Europol. Tot traficul în rețea este uh, codat, există uh, firewall-uri și uh, diverse controle realizate de Europol. Se face o inspectare a tuturor datelor comunicate cu un, cu un uh, stat terț se aplică anumite clauze de salvgardare. Europol are vizibilitatea asupra, limitată asupra cadrului de securitate al altor agenții și servicii naționale, dar și um, Europolul participă la grupul de lucru din Consiliu în legătură cu schimbul de date și prote protecția datelor. Uh, și pune accent pe uh, securitatea și protecția datelor. În general, Europol consideră că accentul pe care pune Europolul pe securitate nu este poate relevant pentru celelalte instituții, pentru că acesta uh, este principala noastră prioritate. Și de aceea, la Europol se pune foarte mult accentul pe securitate. Recrutăm persoane um, de la instituțiile de uh, luptă împotriva crimei crime organizate, persoane care au lucrat în domeniul luptei antiteroriste, deci persoane care în țările lor membre sunt obișnuite cu un cadru foarte strict de protecția datelor și securitate cultura de la Europol, având în vedere domeniul nostru de activitate, este poate diferită de cea a altor instituții, dar nu suntem siguri. Care sunt elementele de vulnerabilitate? Poate cultura uh, acestor tipuri de instituții și uh, acreditarea sau nu a staffului, folosirea unor servicii externe ICT, inclusiv uh, uh, servicii de stocare de date pe cloud, uh, funcționarea sistemelor principale pe internet, folosirea unor echipamente externe, sistem, serviciile Wi-Fi pentru staff și vizitatori, precum și uh, traficul de date uh, extern și pe internet. Europolul nu a fost implicat în nicio anchetă uh, privind spionajul în rețelele instituțiilor europene sau ale serviciilor uh, naționale sau um, în sistemele uh, furnizorilor de infrastructură. Obiectivul uh, trebuie să fie comunicat de date între parteneri care au încredere unii în alții și trebuie să le permită să se protejeze împotriva intruziunilor și furtului de date. Domnule președinte, acesta a fost discursul meu introductiv și aștept uh, întrebările uh, din partea eurodeputaților. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Chiar ați economisit câteva minute. Da, acum cuvântul profesorului Udo Helmbrecht, director executiv al ENISA, pentru 10 minute. Aveți cuvântul. Mr. Chairman, for the invitation. And I also try... Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitație. Am să încerc și eu să respect cele 10 minute. În uh, introducere, S-a spus că ENISA are misiunea de a analiza noile tehnologii, modele de afaceri și uh, posibilități de securizare a sistemelor europene. Dacă discutăm de supravegherea în masă, aș vrea să vă spun că mandatul ENISA nu include spionajul cibernetic. Deci, uh, vom vedea după aceea cât de mult pot contribui la discuție. De aceea, în această prezentare, aș dori să mă concentrez pe subiectul uh, vieții private și al caracterului privat. Unul dintre cele două aspecte cheie ale securității este confidențialitatea, celălalt este integritatea. Deci, ceea ce previne sau ce trebuie să prevină ca datele să nu fie pierdute, nici furate, cu nici compromise, nici pierdute. Aș vrea să vă dau câteva exemple, să vă prezint câteva rezultate și recomandări. Dacă vă uitați la discuția de astăzi, este vorba de protecția datelor personale, reținerea datelor. Există diferite interese. Dacă vă uitați la um, situația din Europa, percepția caracterului privat este diferită de cea din SUA, de exemplu. Ce vreau eu să spun este că trebuie să fim conștienți de faptul că în modelele de afaceri actuale, noua valută este reprezentată de date. Sau, ca să ne exprimăm altfel, în unele cazuri, legea ar putea distruge modelele de afaceri pe internet, pentru că foarte multe companii mari uh, oferă cloud computing și deci se bazează pe date. O altă experiență interesantă este că am realizat un studiu menționat acolo, aplicat la Germania, unde caracterul privat este foarte important. Pe de o parte, utilizatorii spun că securitatea este importantă, dar pe de altă parte, în exercițiul pe care l-am făcut noi, am creat o platformă de internet care ofera, oferea cupoane de 50-60 de euro și apoi am întrebat pe utilizatori dacă ar fi de acord să își dea numărul de telefon ca să primească respectivele cupoane și le-am oferit chiar și 50 de cenți și pentru 50 de cenți 87% dintre utilizatori și-au făcut public numărul de telefon pentru numai 50 de cenți. Dacă analizăm contextul, știți că avem tratatul de la Lisabona, știți că discutăm despre directiva protecției datelor, semnătura electronică, reținerea datelor, există o perspectivă a tehnologiei și o perspectivă a consumatorilor, a utilizatorilor. Discutăm deocamdată acest subiect din diferite perspective. Dacă ne gândim la noile tehnologii, dacă ne gândim la istorie și noile tehnologii devin modele de afaceri, atunci ele capătă o viață proprie. Dacă ne gândim la date, dacă ne gândim la caracterul privat al datelor, uitați aici ciclul de viață al datelor. Datele sunt colectate, din date se preia informația, este utilizată, conectată cu alte date de context, este stocată, apoi recuperată, în cele din urmă se încearcă ștergerea ei. Dacă ne gândim la caracterul privat și la protecția datelor, avem actori diferiți în, care intervin în diverse puncte ale acestui ciclu de viață al datelor. Când ne gândim la confidențialitate și integritate, acestea diferă din perspectiva modelului de afaceri în fiecare etapă menționată. Pe acest slide ar trebui să vedem uh, ce se întâmplă cu datele pe internet în ziua de astăzi. Depinde cum dorești să-ți protejezi datele. Există site-uri unde datele sunt imediat uh, răspândite. Dacă vă uitați în stânga, avem Google Plus, nu e folosit de foarte multe persoane. Dacă chiar nu vreți să expuneți datele, aveți posibilitatea de a nu le posta pe internet. Însă, stați să vă spun exact, toate companiile cu modelul de afaceri din SUA utilizează datele europene de pe acele site-uri. Iată aici uh, dovada că sunt foarte multe încălcări ale protecției datelor. Sunt cifre din ultimii ani, sunt 30.000 de uh, registre de date furate, unele au fost făcute publice, poate acum vreo 2 ani vă amintiți că Sony a pierdut baza de utilizatori, s-au pierdut foarte multe date atunci, dar mai sunt foarte multe alte companii, unele nu, probabil că nu le cunoașteți, sunt companii cărora li s-au furat sau care au pierdut datele din diverse motive. Iată aici date de la oficiul din Regatul Unit, date de la jumătatea anului curent. Puteți vedea incidentele legate de date. În mod interesant a existat un vârf în domeniul sănătății, poate pentru că reglementările privind prenotificarea în acest domeniu sunt foarte stricte. Deci nu putem compara neapărat situația cu altele, pentru că în alte sectoare notificările nu sunt obligatorii și atunci statisticile sunt și ele diferite. Iată aici un lucru pe care l-am realizat împreună cu grupul de lucru al articolului 29. Am început în 29, în, în 2012, cu grupul de lucru al articolului 29. Intenția inițiativei noastre a fost de a oferi o protecție mai strictă și reguli mai clare referitoare la date și la colectarea și tratarea lor. Perspectiva mea, cel puțin, este că avem o cooperare foarte bună și încercăm să îi susținem cât mai mult prin competențele noastre tehnice pe cei de la grupul articolului 29. Aș avea câteva declarații de făcut despre criptografiere și nu numai. Aici, dacă ne gândim la protecția datelor, sunt foarte multe tehnologii în teren care ar putea fi utilizate pentru protecția datelor, dar nu sunt folosite de către întreprinderi. Ce vreau să spun este că avem criptarea, mai multe tipuri de criptare. Criptarea poate fi foarte bună, greu de decriptat sau de hecuit. Și uh, totdeauna în viața personală sau profesională trebuie să ne gândim cât de mult timp trebuie să fie datele sigure? Dacă aveți un proiect de șase luni și după aceea datele nu mai trebuie să fie sigure, atunci puteți face un contract uh, scurt, pe șase luni. Nu este același caz uh, ca al unui guvern care tratează cu un alt guvern. Dacă informațiile ajung în ziare, rapid, nu e nevoie ca datele să fie criptate mai mult de câteva zile. Deci depinde de cât de greu este să fie penetrate aceste date. Pe de altă parte, sunt date care trebuie păstrate sigure timp de zeci de ani, poate chiar o viață, atunci infrastructura trebuie să fie mai puternică. Dar sunt foarte multe tehnologii disponibile. La fel și în ceea ce privește semnăturile electronice calificate. trimitem încă mail-uri, deși avem mail de cel puțin 10 ani, trimitem unor mail care arată ca niște cărți poștale scrise cu creionul. Le poate citi oricine, practic. Dacă s-ar folosi aceste tehnologii, ar fi mai greu să se citească mailurile. Ideea este, este că aceste tehnologii există. Am făcut o publicație a ENISA care conține și o recomandare legată de acest aspect. aspect pentru că trebuie să ținem cont și de limbile naționale ale statelor membre, dar noi încercăm să punem la dispoziție aceste informații, cel puțin limba engleză, pentru organismele din cele 28 de state membre. Așadar, mesajul de bază este că, este că tehnologia există. Aș dori să ajung acum la concluzii. Avem nevoie de o colaborare sporită cu autoritățile de protecție a datelor și cu grupul de lucru al articolului 29 putem oferi avizul nostru pentru a extinde sistemul de notificări și la alte sectoare, promovăm metodele de criptare și credem că această directivă trebuie să fie corelată cu alte inițiative foarte actuale. Iată aici o reclamă a unei conferințe pe care o organizăm cu președinția Elena anul viitor, toți cei care sunt interesați de subiectul vieții private sunt invitați. Mulțumesc, domnule profesor Udo Helmbrecht, director executiv al ENISA. Acum vom trece la al treilea expert prezent în această după-amiază, domnul Florian Walter, consultant independent în domeniul IT și securitate. 10 minute, vă rog. Yeah, hello. Thank you for having me. Bună ziua. Mă numesc Florian Vata, vin din Germania. Am lucrat în ultimii ani uh, ca și consultant în uh, domeniul IT și slujba mea era să uh, intru în sisteme. Am uh, spart uh, nenumărate sisteme, fie că era vorba de sisteme de analize de sânge în uh, spitale, automobile, practic orice are un IP și un sistem de operare. Nu uh, v-am adus uh, nicio prezentare, dar am venit cu multe sfaturi utile din experiența mea de 12 ani. Trebuie să înțelegeți în primul rând că nu există o siguranță de 100%, nu va exista niciodată. E vorba tot timpul de un echilibru pe muchie de cuțit. Nu trebuie să punem problema în termeni eh, sigur-nesigur, ci mai degrabă trebuie să încercăm să atingem un echilibru. Un echilibru între um, caracterul de a putea fi folosit și costuri, de pildă. Un echilibru între securitate și costuri. Nu există un procentaj de siguranță 100%. Putem ridica doar uh, un număr suficient de obstacole pentru a împiedica atacuri din partea hackerilor, hack, hackerilor Cam atât în ceea ce privește introducerea. În continuare, o problemă pe care o observ este faptul că, de pildă, Parlamentul European a adoptat legislație care permite companiilor, entităților publice să ascundă date referitoare la probleme de siguranță sau puncte vulnerabile în sistemelor IT, probleme de, despre care se știe atâta timp cât aceste agenții guvernamentale, aceste entități publice pot ascunde informațiile pe care le dețin deja uh, referitor la problemele de securitate în sistemele lor IT, nu există nicio posibilitate uh, de a preîntâmpina atacurile, pentru că se știe deja despre aceste puncte vulnerabile și cum vrei să aperi alte puncte vulnerabile despre care nici măcar nu știi că există. Uh, S-au făcut atacuri de acest fel și aici. Eu am vorbit deja în acest sens în cadrul Comisiei Libe. Din păcate nimeni nu m-a ascultat. Acum trebuie să facem față consecințelor. Un alt uh, aspect pe care trebuie să luăm în considerare este bugetul. NSE are un buget de 56,8 miliarde de dolari pe an. Care este bugetul dumneavoastră pentru sistemele IT, pentru siguranța IT? Și care este bugetul dumneavoastră, de pildă, pentru hârtia igienică? Cu siguranță că e mult mai mare. Haideți să ne gândim un pic la asta. Nu puteți să credeți că nu veți fi atacați uh, atâta timp cât uh, cheltuiți mai mult pe hârtie igienică decât pe sistemele de securitate IT și atâta timp cât dușmani ca NSA beneficiază de un buget mult mai amplu decât toate instituțiile europene la un loc. Dar nu e vorba doar de buget. E vorba și de competențele personalului dumneavoastră cât de buni sunt oamenii care lucrează la departamentul IT al dumneavoastră, cât de bine înțeleg sistemele de care au grijă. Știți cum să treaba? Probabil că nu. Și probabil că oamenii care lucrează acolo au competențe limitate în ceea ce privește sistemul pe care îl folosesc. Achiziționează, de pildă, programe de soft de la companii americane în linii mari. Poate că acele programe de soft au fost concepute sub influența NSA. Cum vreți să aveți un sistem sigur dacă sistemele dumneavoastră de operare includ programe de acest fel? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Ar trebui. Ca hacker ai un avantaj strategic uh, spre deosebire de cei care apără sistemele IT, pentru că um, ca și hacker trebuie să găsești doar un punct vulnerabil, în timp ce atunci când aperi un sistem IT trebuie să găsești toate posibilele puncte vulnerabile. Prin urmare, nu e doar nevoie de personal competent și de suficiente resurse și de sisteme performante pentru a vă proteja infrastructura. Aveți nevoie, în plus, și de posibilitatea și capacitatea de a conștientiza când au loc atacuri din partea hackerilor. Se spune că există doar două tipuri de organizații pe internet. Acelea care știu că au fost victimele unui atac din partea hackerilor și acelea care nu știu. Și probabil instituțiile europene se încadrează la ultima categorie. Iată un alt aspect la care ar trebui să vă gândiți aveți nevoie de o capacitate de răspuns rapid în fața atacurilor. Trebuie să puteți face față acestor atacuri atunci când au loc și nu șase luni mai târziu. Nu uitați, cei mai buni hackeri sunt uh, aceia care nu lasă urme, despre care nimeni nu află niciodată, vreodată. Și acești hackeri care atacă instituțiile europene sunt oameni foarte bine pregătiți, cunosc instituțiile mai bine decât personalul dumneavoastră, credeți-mă. Atunci când un hacker vă atacă unul din sisteme, hackerul are un avantaj. Trebuie să găsească doar un punct vulnerabil pentru a intra în sistem. Dar, odată ce acest hacker a intrat în sistemul dumneavoastră, acest avantaj strategic trece de partea celor care apără sistemul. Pentru că e sistemul dumneavoastră, dumneavoastră îl controlați. Aveți posibilitatea reală de a prinde acest hacker. Trebuie însă înainte de toate să conștientizați că ceva e putred și trebuie să luați măsuri. Aveți nevoie de o capacitate de reacție rapidă și aveți nevoie de capacitatea de a conștientiza atunci când se fac atacuri. Vă gândiți aici probabil la um, antivirus, la diferite sisteme de tip firewall, le puteți achiziționa dintr-un magazin, majoritatea sunt făcute în state și au niște prețuri exorbitante. Dar vă spun, e mai degrabă apă de ploaie. Nu vă cheltuiți banii pe aceste sisteme. Sistemele antivirus, sistemele de protecție împotriva intrușilor și tot acest lanț de produse de uh, siguranță nu fac altceva decât să crească numărul punctelor vulnerabile. Când aveți aceste sisteme, vă expuneți considerabil, dar uh, nu beneficiați de mai multă siguranță și nici sistemele dumneavoastră. Ar trebui să beneficiați de un personal suficient care să se poată ocupa de sistemele dumneavoastră, un personal bine pregătit care cunoaște pe de rost sistemele, care să poată conștientiza dacă a intrat un intrus în sistem și a modificat considerabil funcțiile vitale ale acestuia. Nu puteți avea un singur om care să se ocupe de mii de sisteme. Dacă este un, un sistem foarte important, ar trebui să existe un administrator pentru acel sistem. Pentru a conchide, Complexitatea este cel mai mare dușman al siguranței. Întotdeauna țineți cont de acest lucru când cereți uh, noi uh, aplicații din partea serviciului IT. Aveți nevoie de mai multe resurse aveți nevoie de mai mult personal, personal mai bine pregătit, care să cunoască foarte bine sistemele de care se ocupă. Pe scurt, iată sfaturile pe care vi le pot oferi eu pentru a asigura o, um, o mai bună protecție a sistemelor IT în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Walter. Doresc doar să vă spun și doresc să vă reamintesc most appreciate, most warmly. Că apreciem fiecare explicație prezentată de invitații noștri prezenți aici la Libe și am apreciat foarte mult sfaturile dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă asigur că atunci când invităm atât de mulți oameni, unii dintre noi chiar ascultă ce spun acești invitați. Vă ascultăm, iată de ce suntem aici. Și pentru alte lucruri, nu doar pentru a vă asculta, pentru a da curs recomandărilor dumneavoastră, pentru a ne construi o proprie părere, dar uh, vă ascultăm. Am uh, ascultat așadar intervențiile celor trei uh, invitați domnul Burgersdijk, domnul Helmbrecht și domnul Walter. A venit acum momentul întrebărilor și răspunsurilor. Vă uh, propun să continuăm pe același făcaș. Două runde de întrebări. În primul rând, dau cuvântul uh, raportorului, colegul meu Claude Moraes, și apoi raportorii din umbră. După aceea vom uh, trece printr-o primă rundă de răspunsuri din partea invitațiilor noștri după aceea mai există un spațiu de manevră pentru persoanele care se află în sală, care doresc să pună întrebări concrete. În primul rând, domnul Claude Moraes. Yeah, um, no, that was a very... Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat o prezentare foarte interesantă și tocmai am cumpărat mai multe programe antivirus, uh, dar, mă rog, nu contează. Uh, voi începe cu, prin a mă adresa colegului de la Europol. În toate audierile am tot discutat despre asta, deci vă rog să nu fiți surprinși de aceste întrebări pe care le primiți din partea noastră, și anume legătură cu rolul exact al Europolului și rolul exact al centrului uh, Um, de luptă împotriva criminalității cibernetice. La sfârșitul uh, prezentării dumneavoastră ați spus că ați anchetat despre presupusele atacuri împotriva sistemelor noastre și că uh, ne veți putea proteja împotriva atacurilor viitoare, dar problema este că Europolul este, trebuie să răspundă, este supus controlului democratic al Parlamentului și avem o serie de uh, de declarații, de afirmații și când e vorba de Belgacom, putem să vă spunem că uh, conducerea Belgacom ne-a spus că nu sunt uh, doar bănuieli, sunt uh, lucruri dovedite. Uh, deci eu v-aș întreba, de ce nu au avut loc aceste anchete dacă ne protejați? Dacă doriți să ne protejați și de anchete ulterioare, nu voi continua, dar aș dori să-mi răspundeți la această întrebare care interesează toți colegii. Apoi aș avea o întrebare pentru Enisa, dar și pentru domnul Walter. Este o întrebare în legătură cu sistemele actuale ale Parlamentului, securitatea uh, actuală a sistemelor Parlamentului. Am știu că vorbiți despre securitatea noastră, despre încriptarea datelor și așa mai departe, dar ați putea să ne spuneți mai multe despre uh, problemele recente legate de securitate uh, sistemelor Parlamentului și ce ne-ați recomanda pentru a ne îmbunătăți uh, securitatea sistemelor și adresându-mă acum domnului Walter, spun că ați vorbit despre uh, softurile comerciale. Spuneți că uh, se poate avea acces la acestea fără a se cunoaște codurile sursă, dar credeți că soluțiile uh, open source sunt mai bune? Um, ce facem cu soluțiile comerciale um, care vin din Statele Unite și așa mai departe? Mulțumesc! Iată o primă rundă de întrebări și acum o primă rundă de răspunsuri în aceeași ordine. Are mai întâi uh, cuvântul domnul Burgesdick, apoi profesorul Hembrecht și apoi domnul Walter. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Moraes, pentru întrebare. Centrul European de luptă împotriva criminalității cibernetice a fost creat în cadrul Europol, care are un cadru specific, un mandat specific și un obiectiv specific. Obiectivul nostru este să sprijinim statele membre în diferitele anchete împotriva unor uh, acte de terorism și de crimă organizată gravă. Și mai, mm, noi mai întâi ne implicăm în anchete pentru a aduce oamenii în fața tribunalelor și pentru că aceștia se poată să fie um, condamnați. Uh, și, dar uh, nu contează atât de mult uh, care sunt șansele ca toți acești acuzați să fie condamnați. Noi dorim um, ca cei vinovați de criminalitate organizată să ajungă în închisoare. Și funcționăm în cadrul Europol, dar fără buget și având în vedere cât ni s-a dat de lucru de la Uh, deschiderea centrului, am fost pur și simplu inundați de solicitări. Și statele membre cu parteneri externi uh, ne-au inundat cu cazuri grave de luptă împotriva criminalității organizate și în comparație cu concentrarea noastră precedentă pe anchete naționale, care erau zeci, acum primim sute de cazuri. Poate mai mult chiar de sute mii. Deci primim mult mai multe cazuri, avem un staff limitat și pentru lucruri suplimentare care nu sunt în cadrul strict pentru care am fost creați, Nu putem să, să răspundem acestor solicitări pentru că nu sunt priorități pe care ni le cer statele membre. Mulțumesc. Domnul Hembrecht. E păcat că eu am primit prima întrebare și a treia întrebare este adresată dânsului. Președintele, dar puteți schimba. ENISA nu e implicată în sistemele informatice ale instituțiilor europene, deci nu știm uh, care este situația lor. Deci nu sunt eu persoana potrivită pentru a răspunde la acest interval, dar pot să vă dau un exemplu în legătură cu uh, programele open source. Uh, pentru a opune acest concept uh, cu uh, alte programe. Securitatea IT uh, este uh, un, uh, o pentru cei care vând uh, uh, programe antivirus, uh, firewall-uri și așa mai departe. Deci, în calitate de companie care vinde un produs, întrebarea este, deci, cât cheltuiești pe securitate, pentru securitatea IT? Și, din experiența noastră de la ENISA, nu am găsit niciun model care să permite ca securitatea IT să devină un model de afaceri. Și din experiența mea personală, pentru că am fost, uh, m-am ocupat uh, de securitatea uh, sistemelor informatice a unei companii de asigurări în legătul țărilor de jos, M-am ocupat de softuri uh, de la Microsoft, de la IBM și așa mai departe. Așa e ușor. Pentru că responsabilitatea mea a fost funcționarea sistemului și se poate spera că nu vor apărea probleme de securitate. Dar și aveam uh, sisteme care foloseau uh, sistemele Microsoft și programe open source pentru cealaltă jumătate. Și este un adevărat uh, coșmar pentru interoperabilitate. Deci problema este cum putem introduce securitatea cibernetică în modelul de afaceri pentru că este un factor de cost. Walter. Sunt de acord cu domnul Helmbrecht că securitatea este un proces nu este un lucru pe care îl cumperi și gata. Sunt de asemenea de acord că pentru producătorii de programe antivirus, de firewall-uri și așa mai departe, securitatea uh, informaticii este cu adevărat o oportunitate, o piață. Pe, pe, cei, pe toți ceilalți uh, ne costă bani și este o povară. Dar dumneavoastră, Parlamentul European, puteți schimba această uh, ecuație. De ce e o povară și costă mai mult uh, tuturor celorlalți. Ce fac aceste companii care vând softuri? Doresc să câștige bani, să se îmbogățească, să dea dividende acționarilor. Deci, practic, nu le pasă de securitate, pentru că securitatea costă bani și eforturi. Deci dacă doresc să plătească dividende acționarilor, ignoră securitatea și vă dau ceea ce numesc eu uh, software, softuri moi uh, pentru că nu sunt suficient de sigure, nu sunt uh, bine dezvoltate, um, nu sunt suficient de bune. Și există un motiv economic. Doresc să câștige bani și securitatea costă. Uh, dar dumneavoastră, Parlamentul European, puteți schimba asta dacă Uh, companiile producătoare de softuri nouă responsabilitate pentru mm, produsele lor. Dacă uh, cumpărați o mașină, uh, mașina nu funcționează, producătorul autoturismului respectiv trebuie să repare mașina respectivă în garanție și asta costă. De aceea, producătorii de autoturisme uh, fac tot ce pot pentru a vă vinde mașini care fun- să funcționeze bine, pentru că au această responsabilitate. Dacă cumpărați un soft, uh, întotdeauna uh, aveți un disclaimer pe care trebuie să-l acceptați și pe care nu citește nimeni. Se spune că softul respectiv uh, nu, are, nu este vândut cu niciun fel de responsabilitate. Dacă se schimbă responsabilitatea pentru softuri, uh, practic se schimbă complet modelul de afaceri pentru companiile producătoare de softuri pentru că uh, devin responsabile. Deci dacă vând softuri care nu au suficientă protecție, le va costa mai mult. Pentru că clientul îi trimite înapoi softul, trebuie să-l repare și așa mai departe. Asta le costă și nu mai pot plăti atâtea dividende acționarilor. Atâta timp cât nu reglementați, veți primi softuri proaste. Deci veți suporta consecințele. Acum, o a doua rundă de întrebări din partea raportorilor din umbră. Sophie Infeld, vă rog. Uh, Mulțumesc, mulțumesc celor trei domni pentru introducere. Sincer, am râs un pic la introducerea de la Europol. Ați spus că aveți o cultură a securității și a protecției datelor și așa mai departe, pentru că asta faceți. Și mă gândeam, așa credeau și NS, cei de la NSA, dar nu au calculat factorul uman și toate secretele. Sunt uh, puțin deprimată după ce l-am ascultat pe vecinul meu, pentru că se pare că niciodată nu avem suficientă securitate. Sigur că elementul bugetar și expertiza necesară contează foarte mult. A mai fost tratat acest subiect la comisia noastră. Însă cred că una dintre dificultăți este legată chiar de opinia publică, mai ales dacă vă uitați la instituțiile europene. Știți, mă bucur foarte mult să mă duc să cer un buget european mai mare, să argumentez, dar în niciun caz nu așa uh, voi câștiga din nou alegerile cerând mai mulți bani. Nu e posibil, trebuie să ne descurcăm cu acest sistem de buget pe șapte ani și în mod clar, însă trebuie să ne gândim la ce ne-ați spus dumneavoastră și v-aș ruga să spuneți mai mult despre această idee de răspundere pentru că ați vorbit de o comparație cu o mașină care se strică, dar uh, și frânele la o mașină, însă la frâne fie merg, fie nu merg. În cazul sistemelor informatice este diferit. Ați spus că există amenințări informatice în permanență. Deci, dacă cumpărăm un produs care întrunește standardele de securitate la un moment dat, nu înseamnă că va mai fi sigur și un an mai târziu. În orice caz, m-ar interesa să aflu ce părere aveți și dacă există realmente anumite standarde. Am mai citit ieri ceva în ziar despre cazul Belcom, pe care îl urmărim și noi aici, acolo au încercat să-și elimine malware-urile din sistem, dar nu au reușit până acum. Eu sunt nulă la informatică, recunosc, am iPhone și tabletă, dar nu știu ce înseamnă sistemele și malware-urile acestea, dar uh, probabil că sunt niște instrumente destul de puternice. V-aș ruga să-mi spuneți ce părere aveți uh, Deci vă rog să-mi explicați mai multe despre acest subiect. Apoi mai am o întrebare, nu adresată neapărat cuiva, însă mă nelămurește un pic că discutăm despre sigur, siguranța informatică a instituțiilor europene chiar acum, când chiar sistemul Parlamentului a fost uh, atacat acum vreo două săptămâni printr-o metodă extrem de simplă. Și din câte am văzut eu, singura reacție a fost că departamentul IT ne-a rugat să ne schimbăm cu toții parolele și au închis rețeaua Wi-Fi. Ce înseamnă asta? Acum suntem în siguranță? Nu știu, am avut impresia că nu o să fiți de acord. Dar, domnule președinte, sincer, dacă discutăm despre, chiar despre siguranța propriului nostru sistem IT, poate că responsabile ar trebui să fie aici. Au și fost aici cu o săptămână înainte să aflăm de atacul hackerului. Da, și ne-au spus că e tot în regulă, dar se pare că nu era. Poate îi mai chemăm o dată. Bun, haideți să auzim acum pe invitații noștri. Vă rog, domnule Burgers, dacă doriți să interveniți? După părerea, din câte știu eu, domnul Snowden era uh, sub contract, fusese angajat din afara organizației, de, de aceea facem noi uh, o diferență clară între funcționarii noștri interni și cei cu care avem subcontracte. Deci subcontractanții nu au acces la datele procesate și la anumite nivele din sistem. Există indicații foarte clare cu privire la autorizațiile lor. Și uh, colegul meu a spus, nu există securitate absolută. Trebuie doar să fim conștienți permanent de toate aspectele securității și să sporim securitatea cât de mult posibil cel puțin în legătură cu anumite niveluri de securitate. Nu trebuie să excluzi niciodată că ceva poate să meargă prost în orice organizație. Asta am încercat să subliniem în organizația noastră și în organizația noastră există această cultură. Și există și um, un sistem de verificare între colegi. Dacă cineva nu constată un risc de securitate, îi se atrage atenția. Deci, noi Trebuie să ne asigurăm că menținem cele mai înalte standarde de securitate. Mi-a plăcut comparația cu mașina care nu frânează bine. După patru ani, să spunem, dacă mașina mea nu mai frânează bine, nu mai am voie să umblu cu ea. Și se verifică în fiecare an orice mașină. Dar dacă un sistem, de, un sistem informatic are probleme de securitate, nu se întâmplă nimic continuă să fie folosit și nu e niciun fel de responsabilitate aici. Utilizatorii pot să facă parte dintr-un botnet și să fie un pericol și pentru siguranța celorlalți. Însă ar trebui să nu fie voie ca un calculator infectat să mai fie conectat la o rețea. Ar trebui să fie oprit imediat și eliminat. De aceea vorbesc despre responsabilitate, nu doar a producătorilor, ci și a utilizatorilor. Mulțumesc, domnule Helmbrecht. Da, o declarație generală. Dacă îmi deschid aici rețeaua wireless, mi se dă un cod, mi apare un cod Android și o serie de cifre. Problema este că avem nevoie de educație de ambele părți. Și ce spunea colegul nostru în legătură cu uh, finanțarea e valabil, dar problema este că avem cu toții o tehnologie pe care nu o stăpânim. Nu suntem educați. Și dacă ne gândim la începuturi, internetul a fost creat la modul foarte simplu, cu standarde simple, cu protocoale simple. Ce am făcut noi în ultimii 20-30 de ani a fost să adăugăm niveluri de securitate. Problema este că nu toată lumea utilizează posibilitățile de securitate cele mai bune. Criptarea, de exemplu, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu parolele de mail din Parlament, e foarte ușor în ziua de astăzi să pui undeva un, uh, o rețea wireless ca persoană privată și apoi datele să fie urmărite. Așa se pot uh, lua parolele pur și simplu de la utilizator. Deci e foarte bine că v-au rugat uh, să vă schimbați parolele. Problema este însă că nu vă cunoașteți bine tehnologia. Ca să revenim la mașini, nu mergi cu 200 la oră pe, pe stradă în oraș. La fel și cu tehnologia. Și, de fapt, ce trebuie este să fie mai bine implementată tehnologia, să avem structuri guvernamentale uh, educație și se pune și întrebarea cum să-i um, educăm pe utilizator ca să cunoască riscurile. Trebuie să ne gândim la toate acestea. Mulțumesc! Da, în primul rând, uh, nu am răspuns la prima întrebare cu software-ul open source poți măcar să verifici ce face softul respectiv pentru că ai codul sursă și în caz de urgență programatorii pot să repare problema. Însă cu softurile comerciale utilizezi o cutie neagră și habar nu ai ce face acel soft. În legătură cu celelalte întrebări, am uh, am aflat când uh, a fost uh, acel atac acum două săptămâni în Parlamentul European. Ați vorbit și dumneavoastră despre motiv. A fost factorul uman aici la mijloc, dar și factori tehnici. Dacă am înțeles eu bine, există un wireless LAN pentru invitați, iar unii membri foloseau această rețea pentru invitați pentru a intra pe conturile lor de mail. Cumva uh, codurile de acces au fost transferate wireless și cineva pur și simplu le-a preluat și a intrat în uh, căsuțele de mail cu datele de acces. Problema a fost că s-a utilizat rețeaua publică, rețeaua la care se poate conecta oricine și fura datele transferate, pentru uh, a-și accesa mail-ul. Acesta a fost factorul uman. Cealaltă problemă a fost că cei de la departamentul IT cumva nu au avut grijă ca clientelul dumneavoastră de mail de pe telefonul mobil, de pe tabletă sau, mă rog, să trimită mai întâi un canal criptat. Dacă aveți VPN, de exemplu, care pornește automat când deschideți aparatul, așa ceva nu s-ar putea întâmpla. Pentru că poți vedea traficul dar nu mai vezi numele de utilizator și parola, pentru că acelea sunt trimise criptat. Iar dacă criptarea se face bine și respectați, să zicem, orientările ENISA pentru utilizarea criptării, nu se poate accesa. Nu cel puțin de cineva de 14 ani sau cine a fost care v-a făcut asta. În legătură cu malware-uri de la Belgacom. Am spus-o și mai devreme. În general, atacatorii cunosc mult mai bine rețeaua pe care o infiltrează decât cei care ar trebui să apere acea rețea. Probabil că Belgacom are un administrator pentru câteva sute sau câteva mii de sisteme. Iar hackerii au o echipă de atacatori foarte specializați care atacă fiecare câte un sistem și îl păstrează deschis, păstrează un punct de intrare în permanență. uneori se întâmplă ca atacatorii să repare chiar ei sistemul pe care l-au infiltrat. Pe, tocmai pentru că administratorii să nu aibă habar măcar că s au umblat în sistem pentru că nu merge ceva. Deci ca atacator, cel mai bine este să faci sistemul să funcționeze în continuare, pentru că atunci administratorii nu observă nimic dacă nu se uită cu atenție. Deci nici nu mă mir că nu ați detectat malware, pentru că hackerii sunt foarte bine calificați, mai bine calificați, au mai puțini oameni care fac uh, uh, sarcini specifice și de partea cealaltă în instituții un singur administrator trebuie să gestioneze sute sau chiar mii de sisteme. Deci, cât de îndeaproape cunoaște un administrator sistemul? Cât de profund înțelege ce se întâmplă în sistem, sub capotă? Probabil că sunt softuri comerciale cu cutie neagră, cum spuneam, administratorii nu au codurile sursă, nici chiar producătorul nu spune totdeauna tot ce știe să facă un sistem. Deci nu știi dacă s-au implementat uh, backdoors, mm, browserele făcute pentru companii din afara Europei, prin care să poată fi infiltrate sau influențate de uh, adversari. Deci chiar dacă ștergeți un soft, ei pot intra a doua zi imediat, pentru că au o parolă secretă care întotdeauna le permite să intre în sistem. Fi prima dată când se întâmplă așa ceva. Poate chiar acea portiță de intrare este inclusă din fabrică. De obicei nu este un backdoor, de obicei este un bug. Și atunci se spune, a, ne pare rău, era o mică problemă, dar uh, o să o reparăm, spune producătorul. De fapt, era un backdoor pus acolo intenționat, dar nu se poate dovedi. De obicei, nu detectăm ușițe din acestea, ci detectăm numai mici probleme. Bun, ați terminat, mulțumesc foarte mult. Să trecem la restul raportorilor din umbră. Domnul Albrecht, vă rog. Thank you very much, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să fiu eu cel care e ceva mai agresiv cu aspeții noștri, în deosebit în ceea ce privește studiul referitor la Europol. Dumneavoastră spuneați că trebuie să înțelegem, trebuie să ne concentrăm asupra, infrac- asupra crimei organizate și asupra mandatului nostru. Dacă privesc în raportul anual elaborat de Europol, văd de pildă că ne concentrăm asupra terorismului uh, la adresa drepturilor animalelor. Lucruri de genul acesta apar în raport. Iar acum vorbim de atacuri cibernetice, chiar un război cibernetic care se desfășoară în Uniunea Europeană. Suntem uh, victimele unor atacuri care vin nu știm de unde, nu putem exclude posibilitatea că uh, e vorba de un infractor, de uh, o entitate publică care acționează dincolo de lege, nu știm pentru că nu se desfășoară nicio anchetă. Dar e un atac și nu e un atac de proporții minore. Atacul asupra Belgacom, de pildă, e de mare aploare. Acesta este dovedit în documentele Uh, publicate de Edward Snowden, atacuri asupra serviciilor Google, Yahoo, serviciilor publice, sunt fapte dovedite. Uh, date de locație ale comunicării prin telefoanele mobile au fost, au fost accesate și în Uniunea Europeană, zi de zi. Este ceva peste crimă organizată, pentru că nu se bazează pe uh, dreptul european, încalcă legislația penală europeană și legislația pe care am votat-o anul trecut în ceea ce privește infracțiunile cibernetice. Aș merge chiar mai departe. E vorba, uh, practic, uh, de uh, trasul cu ochiul la informații de mare valoare economică. E vorba de sume impresionante în joc, miliarde de euro. Este mult mai mult de crim, decât crimă organizată. E crimă economică pe care trebuie să o combatem și e vorba de infracțiuni împotriva securității informației și, bineînțeles, împotriva drepturilor cetățenilor. Dar acestea nu sunt atât de importante, după părerea dumneavoastră, evident. Când vorbim despre toate acestea, cred că trebuie să ne stabilim foarte clar prioritățile. Eu credeam că cheltuim bani pe EC3. Da, bineînțeles, am cheltuit fonduri suplimentare din bugetul nostru. Da, bineînțeles, pentru Europol am cheltuit mai mulți bani pentru EC3 și am sprijinit această idee. O sprijin în continuare. Dar vă rog, atunci trebuie să vă faceți treaba așa cum trebuie. E vorba de acele infracțiuni asupra, ne, asupra cărora ne concentrăm, atacurile cibernetice, investigarea acestora și aș vrea să știu vreo autoritate din vreun stat membru va solicitat ajutorul pentru a ancheta posibilele încălcări ale uh, securității cibernetice în Europa sau posibile încălcări ale codului uh, de conduită penal, dacă nu, este strigător la cer, mai ales având în vedere uh, incidentul Belgacom în ceea ce privește iarăși accesul la serverele de telecomunicații ale companiilor din alte state membre și, bineînțeles, e vorba de accesul la milioane sau sute de milioane uh, de cetățeni ale căror date au fost uh, au fost uh, puse la dispoziția acestor uh, actori. Confidențialitatea informațiilor nu este doar un drept fundamental al cetățenilor europeni, este un drept fundamental, un drept al omului. Și aș dori să știu dacă vă gândiți la toate acestea. Mi-ar plăcea să promovați aceste anchete în mod activ și să întrebați autoritățile din statele membre dacă nu ar trebui să demareze anchete în acest sens. De pildă, când e vorba de SWIFT, când e vorba de accesul generalizat la datele SWIFT, în contradicție cu legislația europeană. Bineînțeles, puteți demara investigații în acest sens. Dacă autoritățile nu au depus nicio cerere în acest sens, luați legătura cu ele. E vorba de a combate infracțiunile în cele din urmă. Și mă întreb cum stau lucrurile aici. Da, cam atât în ceea ce privește Europol și îmi cer scuze că, că m-am întins atât de mult. În ceea ce privește ENISA, cred că și aici trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Care este obiectivul pentru care a fost înființată ENISA? Rețeaua cer scuze, Agenția Europeană pentru um, Securitatea Informației și Rețelelor. Cred că E vorba aici de protejarea tuturor sistemelor informaționale din Europa și ale Uniunii Europene, cel puțin dacă vorbim de CERT, de echipele de la CERT, e vorba acolo de felul în care se reacționează la acele puncte vulnerabile în sistemele IT, dacă nu vreți să vorbiți despre tot acesta, haideți să vorbim despre sistemele Microsoft de pe toate platformele noastre instituționale, platforme care prezintă lacune majore, portițe pe care hackerii le pot accesa pentru a uh, intra, de pildă, în uh, căsuța mea poștală și să parcurgă toate e-mailurile mele. Cred că Trebuie să luăm măsuri în acest sens. Aș dori să ne concentrăm asupra acestui lucru și aș dori să vă întreb cum credeți că aceste portițe pot fi închise și ce măsuri trebuie luate la nivel de politici. Ce schimbări trebuie să facem dacă considerați că nu putem asigura um, securitatea rețelelor uh, informaționale. Și ultima mea întrebare pentru domnul Walter, în ceea ce privește aceste portițe. Aș dori să știu dacă dumneavoastră după ce v-ați orienta când vine vorba de sistemele de telecomunicații precum cel al Belgacom sau altele asemănătoare din Europa, um, după ce v-ați ghida, um, cunoașteți existența precisă a unor uh, astfel de portițe, cum le-ați căuta, dacă știți dacă există cineva care se ocupă de acestea, dacă s-au înregistrat îmbunătățiri. Aș dori să aflu mai multe aici despre evoluția lucrurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! E Parlamentul European, e Comisia Libe. Este evident că părerile noastre contează și toată lumea trebuie să-și facă ascultată părerea, dar avem o sesiune lungă în această după-amiază și toată lumea trebuie să intervină, așa că vă rog, limitați-vă la întrebări precise pentru ca noi să ne putem încadra în timp, pentru că mai avem mult timp cu celelalte două sesiuni. Vă rog, domnul Burgersteig. Robert, voor uh, these, um, uh, uh, these Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Albrecht, pentru întrebările dumneavoastră. Aveți dreptate. Noi suntem deschiși, abordăm fiecare situație cu minte deschisă, ne confruntăm cu um, atacuri de amploare asupra instituțiilor financiare și oferim sprijin statelor membre pentru a ne asigura că folosim la maxim resursele lor venim cu expertiză, cu diferite instrumente, dar în cele din urmă sunt anchetele statelor membre. Nu există un tribunal la nivel european unde putem aduce în fața instanței uh, acele anchete pe care noi le-am inițiat. Există instanțe la nivel național, există servicii uh, de anchetă naționale și există autorități de aplicare a legii la nivel național care uh, procedează cu aceste anchete. Noi putem analiza aceste cazuri și când uh, descoperim că eh, sunt anumite lucruri sprijinite de, de un stat membru, dacă e vorba de crimă organizată, urmărim, bineînțeles, acea filieră. Dar dacă e vorba de intervenții din partea statului, trebuie să vedem uh, mai multe lucruri. În primul rând, dacă pentru asta s-a creat uh, acel grup de intervenție cibernetic. Um, Vorbează războiul cibernetic. Ține de armată, noi nu uh, intervenim acolo, e un alt domeniu. Dar atacurile sponsorizate de uh, un stat împotriva unui alt guvern, atunci vorbim mai mult de organizare la nivel național vorbim de serviciile de informații mai degrabă decât de serviciile de poliție doresc, uh, există disponibilitate de a coopera deosebit în ceea ce privește aspectele polițienești, procurorii doresc să co- coopereze și obiectivul este de a aduce acel caz în fața instanței pentru a ne asigura că uh, vinovații sunt condamnați. Pentru că domnul Snowden a oferit niște informații în acest sens, putem porni de la premisa că sunt atacuri sponsorizate de anumite state. Ce facem noi? Urmărim îndrumările furnizate de statele membre, ele ne spun ce și ce nu uh, să facem, ele au puteri de anchetă și ele hotărăsc ce se anchetează și ce nu și, în ultimul rând, statele membre hotărăsc când trebuie implicat Europolul și când nu lucrurile sunt clare. Pe baza dovezilor, noi colaborăm cu statele membre, le oferim asistență în multe situații. Dacă priviți, de pildă, daunele suferite de sectorul financiar sau daunele provocate în general de infracțiunile cibernetice, noi sprijinim statele membre facem acest lucru cu mare plăcere, dar când vine vorba de atacurile sponsorizate de anumite state, acestea nu sunt atât de disponibile uh, față de ajutorul nostru. Domnul Albrecht, uh, trebuie să vă întreb, înseamnă că știți, uh, ați dovedit că aceste atacuri au fost sponsorizate de anumite state? Da, iată, acesta e motivul pentru care Europolul nu continuă cu aceste anchete, pentru că știți că au fost sponsorizate de Uh, un anumit stat și, în al doilea rând, ați primit solicitări din partea statelor membre de a încheta acele atacuri asupra sistemelor informaționale, precum în cazul Belgacom, Google, Yahoo și așa mai departe. În ceea ce privește prima întrebare, nu am întâlnit cazuri în care am pornit de la o premiză amplă și am ajuns apoi la concluzia că au fost sponsorizate de uh, stat și am retrimis acele cazuri. În al doilea rând, nu sunt sigur. Nu știu pur și simplu dacă am fost contactați în mod formal sau informal de Belgacom sau Swift. Nu spune nimic. Eu sunt responsabil de strategie, e un departament și mai există un alt departament legat de operațiuni. Nu mi se aduc la cunoștință toate solicitările, dar Dați-mi voie să vă spun că dacă s-ar fi întâmplat, aș fi știut. Nu pot să uh, vă ofer o garanție de plină. Domnul Helmbrecht, vă rog. I completely understand what you say. Înțeleg perfect ce spuneți, dar provocarea pentru noi ca Agenție Europeană este următoarea. Am primit în acest an un nou mandat și în acest proces Comisia, Consiliul și Parlamentul nici una dintre aceste instituții nu a dorit să ne dea sarcini operaționale. Punct. S-a revaluat, um, se va re, reevalua uh, regulamentul care ne guvernează în 2018. Dar deocamdată noi facem recomandări, evaluăm tehnologia, dar nu putem decât să transmitem recomandări. Nimic mai mult. Iată care e problema principală. Acum, în ceea ce privește subiectul supravegherii în masă, statele membre doresc să se asigure că ceea ce facem noi uh, nu încalcă suverenitatea națională. Punct. So, um, about loophole. Walter, în legătură cu uh, portițele uh, respective, uh, dar pe care nu le numește nimeni portițe. Uh, de fapt, uh, ara, uh, apar uh, așa numiții bugs uh, care au fost puși acolo ca, ca mm, niște caracteristici inerente ale sistemului, uh, dar totuși au fost, fost puse în sistem uh, cu un anumit scop. Pot să vă dau ca exemplu două cazuri pe care le cunoaștem din anchetele Ecolon de acum 10 ani. Un caz este la Microsoft NT5. Cineva, într-o versiune, a dezasamblat uh, codul sursă și deci a existat o eroare în cod și uh, sau uh, se, se vedea ușor uh, ce face fiecare funcție. Funcțiile aveau nume pentru a se identifica ce face fiecare uh, funcție destul de simplu. Și s-a găsit în acel Windows o a doua, un al doilea cod de criptare așa numitul uh, cod NSA DOT. De ce? Microsoft a spus mai târziu că era în scopuri de backup, dar uh, e o prostie, nu e adevărat, nu e nevoie de un cod de backup. În al doilea cod e suficient să facă o, o copie uh, a codului inițial uh, și se stochează acest cod altundeva. Deci, de ce s-a introdus acest uh, al doilea cod în sistemul de funcționare Windows. Eu pot să ajung la o singură concluzie, dar uh, cei care ascultă pot să uh, uh pot să-și facă propria opinie în legătură cu acesta uh, cheie NSA. Pe de altă parte, Ehm, în alte cazuri a existat eh, chiar eh, o cheie ehm, care se regăsea în instrucțiunile de folosire. Eh, se spunea că în titlul respectiv este criptat un anumit mesaj. Deci, dacă, deci entitatea care avea cealaltă cheie putea practic să folosească e-mail-uri criptate în funcție de informația din titlu Consiliu și putea să decripteze practic majoritatea uh, cheii de criptare și deci să decripteze mesajul. Deci nu pot să ajung decât la o singură concluzie la ce folosea asta dacă se dea această, se dea această cheie uh, agențiilor de spionaj, practic aceste agenții pot să citească toate e urile criptate din sistem. Alții nu pot să o facă. Deci, aceste lucruri indică clar uh, că există uh, aceste ușițe uh, introduse în sistem de la început. Sper că s-a învățat, s-au învățat lecție, s-au tras învățăminte și nu se mai fac lucruri atât de evidente acum. Dar ruterele, de exemplu, care transmit pachetele de date pe rețelele GSM, pe internet și așa mai departe, avem întotdeauna rutere peste tot Ehm, dacă căutați pe Google securitatea ruterelor, veți vedea că există uh, mulți ba, uh, multe baguri în, în rutere. E foarte ușor să exploateze o rețea de rutere uh, de persoane uh, calificate. Chiar hackeri care nu beneficiază de finanțări importante în câteva săptămâni pot să gățească modalități uh, de a controla complet ruterele. Apoi, dacă ne gândim că un, există un administrator la o companie telecom care se ocupă de mii de rutere din rețea, cât de posibil e că va afla vreodată că ceva nu a funcționat cum a dorit. Um, nu mai avem timp, dar încă unii uh, raportori din umbră nu și-au pus întrebările. Dar vă rog să nu uităm că nu mai avem mult timp și avem încă două sesiuni de dezbateri. Doamna Ernst. So, um, wenn ich das richtig verstehe. Dacă am înțeles bine că Parlamentul European cheltuiește mai mulți bani pentru hârtia igienică decât pentru siguranța IT, se prea poate că așa stau lucrurile. Se pare că Um, ne luptăm cu niște mori de vânt. Avem un cadru financiar multianual pe care l-am adoptat recent și în cadrul acestui uh, Uh, nou buget, Parlamentul a votat în favoarea unor tăieri bugetare considerabile, în deoseb când vine vorba de sistemul IT. Eu n-am făcut acest lucru, dar lumea a votat cu voioșie. Uh, asta înseamnă că nu ne putem baza pe siguranța IT pentru 2014-2020, pentru că nu există bani și rămâne la nivelul teoriei. Da, o teorie frumoasă, dar uh, practic aceasta nu se va pune în aplicare. Pentru mine există câteva întrebări. Spuneți dacă avem nevoie de bune rețele IT, de personal capabil, personal care să poată percepe uh, schimbările atunci când au loc. Dar am avea nevoie și de o altă organizare în ceea ce privește uh, utilizatorii. Am primit din partea NSA două mail-uri. Ni s-a spus că s-a înregistrat un atac în, part, în cazul unui coleg din Parlament și trebuie să modific uh, parola. Nu știu dacă așa obținem ceva. Iată, aș dori să vă știu ce trebuie să fac eu în calitate de eurodeputat. Cum mă pot proteja? Ce propuneți? Și, uh, având în vedere cum <laughs> au lucrurile, că sunt așa cum sunt, uh, și, sincer, după cum vă spuneam, nu sperăm la finanțare de milioane care să pună în mișcare modificările necesare care să ne permită să facem față acestor atacuri. În al doilea rând, Europol, am înțeles bine că nu știți, de fapt, dacă au existat incidente, știți, ați spus acest lucru așa, că nu știți exact. Am înțeles bine? No, turn for answer. Mulțumesc. Vă dau cuvântul pentru a răspunde. Mai întâi, domnul Burgăstic. Dacă bine am înțeles, doamnă Ernst, ați făcut referire la răspunsul meu precedent cum că nu știam de aceste atacuri. Nu știu exact ce căutați. E greu să se identifice dacă ați făcut obiectul unui atac uh, de uh, al unor hackeri. Trebuie dacă trebuie să existe posibilități de a identifica orice atac, de a identifica comportamentele bizare, comportamente neobișnuite, Trebuie să fiți siguri că staful tehnic evaluează în mod regulat capacitățile de securitate ale instrumentelor dumneavoastră. O să, se puteți lua anumite măsuri. Nu există niciodată o garanție 100% că, sunteți, uh, că sistemul este sigur tot timpul. Deci, nu există nicio garanție 100%, dar putem ne întreba ce se poate face pentru a preveni astfel de situații, pentru a identifica, pentru a detecta dacă s-a întâmplat ceva. Dar cred că aceste lucruri se aplică oricui. Eu nu, nu o fac pentru că nu, nu mă aștept la așa ceva, dar dacă știți că există probleme și dacă evaluați în mod regulat sistemul, dacă, de exemplu, vă, vă puneți mașina în fiecare zi în garaj, uh, minimizați riscul uh, de a, vă, de a fi se fura mașina. Așa e și cu uh, sistemele informatice. Cred că trebuie să lăsăm lucrurile așa cum sunt aici. Instituțiile europene fac mult pentru siguranța uh, și securitatea IT și cheltuiesc mai mult pe securitatea IT decât pe hârtia igienică. Cel puțin noi așa facem. Și dacă ne întrebați ce puteți să faceți dumneavoastră, există mai multe recomandări ale ENISA. Contează cum ne comportăm pe rețelele sociale, ce facem în legătură cu aplicațiile de pe App Store, uh, sunt lucruri pe care le putem folosi singuri, fiecare poate să-și uh, seteze mailul. PGP este o tehnologie utilă pe care o poate învăța oricine ca să-și cripteze mailurile. Cred că trebuie să utilizăm cât mai mult tehnologiile pe care le avem și, de asemenea, să învățăm cât mai bine să le folosim. Pentru că altfel nu putem face suficient. Domnul Walter. Um, since I have no insights in nu pot să evaluez tehnologia instituțiilor europene. Nu știu uh, nici cât vă costă hârtia igienică, nici securitatea informatică. În uh, majoritatea organizațiilor se, hârtia igienică costă mai mult decât securitatea rețelelor. Oricum, în limita resurselor disponibile pentru securitatea informatică, puteți folosi aceste resurse în mod mai eficient. Puteți să vă concentrați mai mult pe a, um, a face față chestiunilor evidente. Puteți de asemenea să schimbați reglementările. În majoritatea organizațiilor foarte mari, utilizatorii ca dumneavoastră nu pot instala tehnologie de tip PGP, nu-și pot uh, coda e mail pentru că nu aveți nici măcar un cont administrativ pentru a schimba ceva pe calculatorul dumneavoastră. Deci poate trebuie să insistați, să promovați luarea de decizii care să vă permită să instalați PGP-ul și, și să fiți formați în a-l folosi sau să obțineți permisiunea de a-l instala și de a-l folosi mai puteți faceți un lucru, puteți forma utilizatorii. Puteți contracara factorul uman, puteți controla factorul uman pentru a acționa um, în sensul securității uh, pe uh, sistemele Wi-Fi. Um, atacul, uh, problema atacului de acum două săptămâni a fost factorul uman. Cineva a transmis și-a transmis loginul uh, și parola uh, necodate uh, pe un sistem Wi-Fi. Deci factorul uman a fost problema. Problema, dacă ați ști că oricine vă poate citi parola în momentul în care folosiți Wi-Fi-ul, poate nu ați face-o. Deci nu pot decât să spun, formați-vă mai bine utilizatorii. Permiteți-le să înțeleagă care sunt riscurile cu care se confruntă. Mulțumesc, iată am avut un, uh, o rundă de răspunsuri și ar trebui să existe posibilitatea de a pune întrebări și de alți eurodeputați, dar dacă nu sunt întrebări, trecem la partea următoare. Ar fi foarte bine pentru că suntem foarte în întârziere. Deci trecem la sesiunea 2. Aici, raportorul domnul Moraes ne va prezenta documentul de lucru privind practicile americane și europene ale, ale statelor membre în legătură cu supravegherea și impactul asupra datelor cetățenilor europeni și raportul delegației libe la Washington. Mulțumim, domnule Moraes, pentru uh, eforturile sale de a reduce întârzierea pe care am acumulat-o. Și, bineînțeles, mulțumim celor trei invitați și le spunem la revedere. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Thank you, thank you, thank you. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Domnule Moraes, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Juan. Dragi colegi, suntem în mare întârziere. Uh, cu siguranță atât uh, colegilor deputați cât și uh, invitații au un avion de luat sau un tren, deci voi vorbi cât se poate, voi, voi intervine cât se poate de pe scurt, dar nu doresc să evit niciun subiect, dar doresc să um, abordăm în mod cât mai eficient cele cinci documente de lucru. În această secțiune, domnule președinte, aș dori să uh, prezint uh, documentul meu de lucru uh, și despre delegația la Washington împreună și apoi să accept întrebări. Deci, documentul de lucru privind practicile de supraveghere ale Statelor Unite și ale statelor Uniunii Europene și impactul asupra drepturilor cetățenilor europeni. În primul rând, în acest document de lucru al meu, uh, deci nu făcut în colaborare cu colegi raportori din umbră, Obiectivul acestui document de lucru este să se prezinte o prezentare uh, completă a programelor de supraveghere din Uniunea Europeană și din Statele Unite, despre care s-a vorbit în presă din iunie încoace uh, și care au făcut obiectul uh, afirmațiilor lui Swindon și care au influențat relațiile SUA-UE și a făcut, făcut obiectul misiunii Libe la Washington. atât Statele Unite cât și statele membre ale Uniunii Europene au capacități avansate de interceptare de date, analiză și stocare a datelor. Toate acestea sunt uh, posibile um, de tehnologii uh, de interceptare în uh, tehnologiile informatice și de comunicare și multe dintre aceste progrese au fost făcute fără o dezbatere publică inițială. Deci, nu există nici mecanisme de control și nici o dezbatere publică um, înainte de dezvoltarea acestor uh, activități de supraveghere și aceste programe au avut impact asupra drepturilor cetățenilor europeni. M-am concentrat uh, pe datele private ale cetățenilor, dar și asupra libertății de exprimare, de asociere și uh, dreptul uh, la compensare sau la un proces liber. În uh, anchetele libere, am auzit multe despre natura și scara acestor activități care încalcă articolul 17 uh, al acordului ONU privind drepturile politice și civice statele membre sunt, asigurate să as, sunt obligate să se asigure că orice activitate ale serviciilor naționale de securitate, inclusiv în cooperare cu serviciile altor state, respectă drepturile fundamentale în ceea ce privește uh, jurnalismul uh, uh, și oamenii de presă în general, am discutat despre anchetele legate de presă, de exemplu, ancheta lui Alan Rusbridge, în care vorbește despre reacțiile autorităților publice care au avut un efect negativ asupra oamenilor de presă sau revelațiile lui Swindon, care au avut un impact negativ asupra modului în care ziariștii au fost afectați de consecințe și am strâns uh, date care dată arată că uh, și oamenii de presă care trag semnalele de alarmă au fost uh, uh, afectați uh, um, pentru că sunt supuși presiunilor statelor. Dar uh, Consiliul Europei uh, uh, a avut mai multe inițiative, precum și Parlamentul European, Societatea Civilă, Transparency International și așa mai departe, au cerut protecție oamenilor de presă care dau publicității acestor informații. E nevoie de abordare mai completă la nivel european. Acesta este pe scurt ceea ce am spus în documentul meu de lucru, proiectul de document de lucru, care poate, fi, bineînțeles, să fi modificat. Și uh, pentru uh, a face economie de timp, uh, aș cere președintelui imaginar uh, să trec direct la raportul privind delegația liberă la Washington și apoi voi deschide uh, dezbaterea. Eh, fac eu acest lucru mm, ca și cum aș fi președintele ședinței și nu sunt, eh, nu știu dacă e foarte democratic asta. În fine, eh, raportul delegației libe la Washington, foarte pe scurt, pentru că colegii care au fost prezenți știu ce s-a întâmplat, dar doresc în primul rând să mulțumesc secretariatului, domnului Antoine de Can și tuturor membrilor secretariatului DIBE și colegilor de la AFET pentru organizarea vizitei delegației, o um, uh, vizită foarte detaliată în momentul în care multă, o mare parte a administrației de la Washington era în grevă. Nu, mă scuzați, uh, în, uh, nu funcționa din cauza finanțărilor funcționarilor care au fost suspendate. În trei zile am reușit să ne întâlnim cu reprezentanța ai Congresului Statele Unite, cu domnul Bernard, dar și cu domnul Rogers, um, deputați din Congresul American, precum și cu uh, Comisia uh, pentru Afaceri Juridice. Am avut întâlnire ad hoc uh, prin um, um, prin um, contactele Comisiei AFET cu șeful agenției NSA, dar și cu Consiliul de Supraveghere a Datelor Personale și Vieții Private, uh, precum și cu președintele Comisiei pentru Tehnologie um, și uh, cu directoratul pentru um, uh, informații. Ne-am întâlnit cu uh, Consiliul pentru Securitate al președintelui la Casa Albă. Poate uh, las deoparte o întâlnire sau două, dar oricum ne-am întâlnit și cu Departamentul pentru comerț și uh, industrie în legătură cu conceptul de safe harbor. Și deci, practic, vizita delegației uh, a acoperit foarte multe domenii și subiecte. Câteva observații acum. E adevărat că multe din lucrurile pe care le-am făcut la Washington am fi putut să le facem aici. Dar cred că colegii sunt de acord cu mine că a meritat ca o parte a anchetei să aibă loc la Washington, având în vedere valoarea adăugată pe care ne-a oferit-o, pentru că ne-am întâlnit cu persoane cu care nu ne-am fi putut întâlni aici, la Bruxelles sau la Strasbourg. Dar am stabilit contacte cu Congresul American, cu persoane care apoi au venit la noi la Bruxelles și cred că aceste contacte sunt foarte importante pentru că au creat o legătură între noi și Congresul American în legătură cu activitățile NSA. Și cred că aceste contacte vor fi durabile, dincolo de acest raport de anchetă. Deci contacte pe care Parlamentul le va găsi utile în timp. Iată un exemplu al modului în care această delegație a adus o adevărată valoare adăugată. Acesta este raportul meu în legătură cu deplasarea la Washington. Încă o dată mulțumesc tuturor colegilor eurodeputați care au consacrat timp um, acestor întâlniri de-a lungul celor trei zile. Mulțumesc președintelui imaginar care nu este prezent acum în sală. Uh, ce facem? Conduc eu în continuare ședința. Și uh, cred că acum pot da cuvântul uh, colegilor din sală sau trec direct la următorul document de lucru. Trecem direct la următorul document de lucru. E vorba de prezentarea documentului privind aspecte legate de politica externă ale uh, anchetei privind supravegherea în masă a cetățenilor. Iată, domnul președinte s-a întors. Acest uh, document uh, este um, realizat de mine cu trei colegi de la AFET. Doamna Ana Gomez e prezentă și va lua cuvântul. Eu voi face doar câteva observații introductive și apoi voi da cuvântul Anei în numele Comisiei AFET. Uh, încep prin a spune că mulțumesc Comisiei AFET pentru implicarea în deplasarea de la Washington Uh, și pentru contribuția la raport. Documentul cred că reprezintă uh, este, este unul echilibrat, uh, reprezintă echilibrul între discuțiile de la Comisia AFET unde principalul uh, punct discutat a fost pierderea încrederii în relațiile dintre UE și Statele Unite. Acesta a fost cel mai important element. Uh, um, modul în care uh, a suferit încrederea în relațiile noastre din cauza acestei, acestor afirmații de supraveghere în masă a cetățenilor noștri și AFET exprimă acest lucru în document. În legătură cu afirmațiile de supraveghere în masă, uh, s-a spus, s-a vorbit și despre uh, afirmațiile de spionaj în, în uh, datele și conversațiile doamnei Angela Merkel. Uh, se vorbește despre vizita delegației de la Washington și despre alte aspecte importante. Despre lucruri pe care le-a discutat domnul Albrecht, e vorba de pachetul de protecția datelor un element și uh, este introdus aici un element pe care nu l-am menționat încă. E vorba de valoarea adăugată a acestei anchete și a vizitei delegației. Suntem singuri în Parlamentul European care facem uh, o anchetă care uh, are în uh, centrul său un pachet de protecția datelor. Dorim să creăm încredere în uh, domenii cum ar fi conceptul de safe harbor și așa mai departe, dacă nu reușim uh, să creăm această relație de încredere, nu putem avea o relație durabilă cu Statele Unite în aceste domenii uh, pentru a permite promovarea relațiilor comerciale și așa mai departe. Deci mă opresc aici și dau acum cuvântul, domnule președinte, dacă îmi permiteți, doamnei Ana Gomez, care este raportor pentru documentul de la AFET. And, uh... Thank you for the, the, the... Mulțumesc, Claude, mulțumesc uh, pentru comentariile făcute până acum și pentru munca depusă. Mi se, pare că, mi se pare că a fost foarte important că am lucrat împreună și că am avut și perspectiva afet, dar și pe cea LIBE în același timp. Am reușit să avem un dialog foarte plin cu omologii americani. Avem o delegație care merge regulat la Washington și mi-am dat seama că ei nu sunt suficient de atenți la noi pentru că uh, ei nu au, așa cum am avut noi, senzația că este o criză majoră de încredere în relația noastră. Pentru că, pe lângă chestiunea deja dificilă a protecției datelor pentru cetățeni, mai era și problema spionajului. Uh, foarte importantă pentru noi, faptul că nu se făcea o distinție clară între aliați și adversari. Și cred că interacțiunea cu diferiții interlocutori a fost foarte pozitivă până la urmă și foarte importantă. Și chiar cred că, ne a, că a contribuit la uh, punerea la punct a răspunsului lor pentru că mie mi s-a părut că inițial reacția lor a fost destul de fragmentată și dezorganizată. Și ni s-a spus un lucru la Departamentul la Stat și altceva la Congres, deși Congresul parcă și-a mai schimbat poziția după întâlnirea noastră cu Keith și cu Keith Alexander. Pentru că cumva și Congresul a ajuns mai aproape de poziția administrației. Și anume, să recunoască că a avut loc o problemă majoră, o încălcare gravă a încrederii și că trebuia tratată. Și mai ales că s-a întâmplat într-un moment foarte nepotrivit, când SUA are interese foarte importante în negocierile privind TTIP. Și nu uitați că este vorba de un tratat care uh, gestionează și uh, comerțul electronic. Deci, pur și simplu, nu puteam să-i lăsăm să scape. De aceea am și cerut acest raport. A fost foarte important să ne concentrăm pe acordul de protecție a datelor umbrelă UE-SUA separat de TTIP. Și Totuși, există o legătură inevitabilă, pentru că TTIP se referă și la schimbul de date și deci și la protecția datelor. O altă diferență importantă între Congres și administrație a fost următoarea. Poziția Congresului, reprezentată de domnul Roger, care va și veni la Bruxelles, ceea ce e un semn foarte bun, a fost, după cum spuneam, următoarea. Ne-au spus, bine, da, asta e, toată lumea face așa ceva, nu numai noi. Toată lumea face acest tip de activitate de supraveghere și, pe de altă parte, noi și salvăm vieți așa. Deci, la naiba cu protecția datelor. Dar nu asta a fost și poziția senatorului Feinstein? Și a fost relevant că ea s-a întâlnit cu echipa noastră și cu Keith Alexander. Și apoi și public a criticat agenția pentru ce s-a întâmplat. Și a spus că e necesar să se investigheze și să se pună la punct poziția administrației. Și cred că asta a și stimulat o schimbarea reacției. În aceeași după amiază a avut loc o audiere la Congres și Keith Alexander și cu ceilalți au decis că e momentul. Când senatorul Feinstein, care totdeauna susținuse activitățile serviciilor, a venit și a spus că ceva e în neregulă, și că sistemul de responsabilitate și monitorizare nu a funcționat, a fost ca un semnal de alertă pentru ei și practic i-a făcut să aibă o atitudine mai defensiv-ofensivă. În administrație, la Departamentul de Stat și la NSC, adică consilierii președintelui Obama pe securitate, au recunoscut și ei că ceva a fost în neregulă și că trebuie găsit o soluție. La NSA au mers chiar și mai departe și au spus, haideți să învățăm împreună cu dumneavoastră, din experiența dumneavoastră. Haideți să vedem ce lecții putem degaja din această criză ca să ne ameliorăm. A fost bine. Ce a fost negativ, după părerea mea, a fost că la Departamentul de Stat, președintele doamnă, doamnă Gomez, unii deputați încep să-și facă griji. Cred că vom depăși timpul, deci știu că e important tot ce spuneți, dar vă rog să treceți la raport. Bun, da, uh, soluțiile judiciare. Foarte importante pentru noi, căile de atac, foarte importante pentru cetățenii noștri, pentru că așa ceva nu se prevede în, uh, în legislația lor sunt acoperiți de tot felul de protocoale. Dar la departamentul de Ni s-a zis, ei, dacă vă dăm vouă căi de atac, după aia vin și ne cer și cei din Afganistan. Bun, și uh, le-am spus că trebuie să facă un minim. Și, uh, sincer, eu mă întreb uh, ce vrea să spună doamna comisar Reding când face declarații de genul celor de acum câteva săptămâni și anume că nu trebuie incluse în negocieri prevederile de protecție a datelor pentru că nu sunt negociabile. Bine, nu trebuie să fie negociate, dar trebuie să fie garantate pentru cetățeni. Ar fi foarte bine. Și ar fi bine și pentru cetățenii americani dacă ar beneficia și ei de un standard minim de căi de atac pentru orice fel de cetățean. Ce mai vreau să subliniez este că de aici s-a văzut că avem nevoie de supraveghere. Mai avem mult, multe de făcut în uh, exercitarea supravegherii democratice. Mai ales la nivel european. Trebuie să vedem ce facem cu protecția datelor care e fragmentată, dar și la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gomes. Claude, ai cuvântul. Da, cred că avem timp, stăm bine cu timpul, pentru că am terminat cu punctul acesta, domnule președinte, și putem trece la prezentarea documentului de, de lucru privind supravegherea democratică. Și își rugau pe doamna Invelt să-l prezinte, dacă dorește, Sofie. Îmi cer scuze, doamna Ernst a trebuit să plece, pentru că nu mai aveam timp, am cam întârziat, îmi cer scuze. Sper că putem continua. Vă rog să-mi spuneți, să-mi faceți semn dacă putem continua. Președintele, această dezbatere era prevăzută pentru ora 16.40 și acum este 5, deci nu e chiar sfârșitul lumii. Am întârziat un pic, dar uh, nu, nu înseamnă că am depășit complet orice limită. E vorba de o întârziere de 20 de minute, atâta tot. Da, Într-adevăr, în timpul Parlamentului nu contează, dar e joi după amiaza și deci poate că e mai grav. Domnule președinte, din perspectivă democratică și dat fiindcă doamna Ex nu e aici, vreau să văd că toată lumea e de acord că putem continua. Mă uit și la asistenții doamnei Ernst și la secretariat. E un raport la care ați fost coautor, nu-i așa? Doamna Invelt, da, e un raport a, de domnul Moraes, doamna Intveld și dom doamna Ernst. Dar, deci nu cred că e cazul să fac eu o prezentare completă, dar aș avea câteva observații. Cred că toată lumea este de acord că supravegherea serviciilor de informații sau serviciilor secrete este unul din elementele cheie care s-a degajat din aceste audieri și de asemenea din tot ce am învățat din toate dezvăluirile din presă. E clar, ca să începem cu supravegherea la nivel național, e clar că aceasta pur și simplu nu funcționează. E prea slabă și nu mai este adaptată la genul de activități pe care le dezvoltă serviciile secrete acum. Constatăm o cooperare din ce în ce mai mare, vedem că tehnologiile noi oferă tot mai multe ocazii și este un principiu în orice democrație liberală că acolo unde există putere trebuie să existe și control. Deci cred că una dintre recomandările cheie trebuie să fie ca sistemele naționale de supraveghere democratică a serviciilor secrete să fie consolidate. Apoi, dacă statele membre din Uniunea Europeană decid să aplice aceste prevederi, ar fi bine să o facă pe baza stat unor standarde identice, pentru că serviciile secrete colaborează transfrontalier. Deci trebuie să fim siguri că ne putem baza și pe sistemele de supraveghere din alte state membre ca să ne asigurăm că drepturile și libertățile noastre fundamentale sunt protejate în mod egal în toată Uniunea Europeană și că nu se pierd pur și simplu nu, atunci când ar fi nevoie de cooperare transfrontalieră. Și sigur că la fel de importantă este și supravegherea activităților transfrontaliere în supradoză și de asemenea supravegherea serviciilor secrete europene emergente. Poate că nu există încă un serviciu secret european, nu are un temei juridic în tratate, cred că este însă inclus în organigrama SAE, numai cu puncte-puncte, deși am auzit că sunt între 70 și 100 de funcționari europeni care lucrează acolo. Deci e un fel de serviciu secret fantomă european, care oficial nu există, dar operează. Și cred că trebuie să organizăm o supraveghere și a acestuia, dar să ne și gândim la mecanisme de supraveghere pentru activitățile transfrontaliere ale serviciilor secrete. Deci, cred că toate aceste elemente sunt uh, prezente în documentul nostru de lucru și sper că ceea ce numim noi acum uh, întrebări de la sfârșitul documentului să fie până la urmă transformate în recomandări. Și aș vrea să subliniez un aspect, cel de-al patrulea alineat de la punctul soluții. Se spune că ar trebui să fie creat un grup de nivel înalt de obicei, mi se face pielea de găină când aud uh, de grupuri de nivel înalt, grupuri de lucru, task force-uri. Mi se pare că e un mod instituțional de a băga sub covor un subiect. Însă acum cred că trebuie să ne gândim foarte bine, pentru că ne apropiem de sfârșitul mandatului nostru parlamentar, vom adopta aceste recomandări chiar înainte de sfârșitul mandatului și Trebuie să găsim un mod de a ne asigura că următorul Parlament de după alegeri va continua imediat munca noastră. Sunt recomandări pe care noi le vom redacta și care vor trebui puse în practică în următorul mandat. Dacă găsește cineva o soluție mai bună decât un high-level group, ar fi binevenită, dar va trebui cumva să ne asigurăm că ce adoptăm noi acum nu este pur și simplu arhivat, ci că următorul Parlament continuă munca și deci e nevoie de mai mult decât um, recomandări de genul țineți-o tot așa. Trebuie să ne asigurăm că există continuitate. Încă o observație se leagă de transparență. Vorbim foarte mult de transparență, n-am auzit niciodată pe cineva să o combată. În același timp există un regulament privind transparența în vigoare la ora actuală, care este extrem de slab. Consiliul și Comisia, mai ales, au tendința de a nu-l aplica complet și eu am experiență la prima mână pentru că am cerut nenumărate documente, am depus multe cereri și am primit mai degrabă refuzuri de la Comisie și la Consiliu, pe care apoi le-am contestat la Curtea de la Luxemburg. În propunerea de a ameliora acest regulament al transparenței e blocată și cred că Parlamentul nostru trebuie să fie foarte tare pe poziții orice revizuire a acestui regulament trebuie să ducă la un regulament mai puternic, nu la unul mai slab privind transparența. Și mă îngrijorează zvonurile că unele grupuri din Parlament doresc să propună să acceptăm pur și simplu ce propun Comisia și Consiliul și să continuăm cu un regulament mult mai slab privind transparența. Eu mă voi opune ferm. Și încă un lucru pe care l-am propus în raportul meu privind um, raportul anual al transparenței, l-am și prezentat la începutul săptămânii, este că avem reguli privind transparența, dar nu avem și proceduri privind clasificarea documentelor. Deci, dacă unele instituții refuză accesul la documente, e foarte greu de atacat. Singura cale pe care o au cetățenii este să meargă în instanță. Eu mă judec de 5-6 de ani și costurile cred că sunt prohibitive pentru un cetățean mediu. Deci e nevoie de proceduri privind clasificarea documentelor care să se aplice și la documentele uh, ce țin de munca de uh, informații. Și ar trebui să avem un organ de supraveghere, o agenție a transparenței sau ofițeri de, de transparență în organismele europene și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Invelt, Claude! Da, mulțumesc pentru introducere. Nu aș dori să mai depășim timpul și mai mult, dar um, aș dori și eu să spun ceva. E clar în legătură cu supravegherea că e o competență națională, că există agenții naționale de informații și nu avem o competență europeană. Deci foarte multe din întrebările din documentul de lucru vor, primite, vor primi exact acest răspuns și anume că nu există o competență europeană în acest domeniu. Dar noi trebuie să facem recomandări totuși în acest sens, ca să încercăm să obținem transparență pentru cetățenii europeni, mai ales în ceea ce privește cooperarea între serviciile de informații. Vreau să subliniez acest lucru pentru că E clar că trebuie să recomandăm și practicile ce există la nivel național în unele cazuri, și anume o transparență a serviciilor. E de datoria noastră să insistăm, pentru că dacă nu avem, chiar dacă nu avem competențe, trebuie să fim suficient de onești și de curajoși ca să facem aceste recomandări, pentru că îi reprezentăm pe cetățenii europeni. Deci, Sofie, cred că asta spuneai și tu și doream doar să mai adaug și eu această mențiune. Da. Nimic nu trebuie să ne oprească de la a face recomandări. Sigur că trebuie să facem recomandări, dar dacă guvernele naționale aleg să le ignore, atunci guvernele trebuie să explice cetățenilor de ce nu vor o supraveghere adecvată. Noi trebuie să ne facem datoria față de cetățenie, clar. Trecem acum la punctul următor, nu? Doriți să mai uh, zăboviți la această chestiune? Pentru că vă dădeam oricum cuvântul pentru următorul raport. Știu, dar înainte de a primi cuvântul Vreau să spun că sunt de acord uh, pe deplin cu această idee. Discutăm acum de un model de supraveghere pentru Europol. Poate că ar fi bine ca dezbaterea să fie deschisă și pentru ENISA și pentru comunitatea serviciilor secrete și să ne amintim că a fost destul de surprinzător când am auzit că și în Parlament sunt patru sau cinci membri care se ocupă de supraveghere. Nu știați? Da, așa e. Există un acord interinstituțional cu Consiliul sau, în fine, cu statele membre și mi se pare ridicol, în primul rând, că nu știm Adică noi uh, facem o evaluare a drepturilor fundamentale și a securității în Uniunea Europeană. E ridicol că nu știm așa ceva. Și în al doilea rând, acei membri ar fi obligați să ne contacteze. Cred că e o mare problemă de comunicare aici în Parlament. Și apoi am auzit și că acordul interinstituțional spune că numai cele două grupuri cele mai mari au locuri în acel uh, for. Și nu știu, că poate s-a dat un loc la liberal, nu știu cine e acolo. Tocmai mi-am dat seama că nimeni nu știe nimic, deci uh, vreau să vă spun că sunt uh, foarte nemulțumit de această situație. Și chiar cred că trebuie să discutăm despre această chestiune. Doamna Gomez, să clarificați acest punct. Nu știu, există o astfel de practică, un astfel de sistem? și ar trebui să implice cel puțin pe coordonatorii din biroul extins al AFET. Eu sunt una dintre coordonatori, am cerut uh, așa ceva, dar e nevoie de autorizație de securitate națională și încă nu am primit-o. Deci nu am fost deloc implicată în procesul acesta. Deci nu știu mai mult, asta e tot. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, uh, eu oricum n-am fost implicată pentru că ask, uh, Mr. Dar cred că mai bine îl întrebați pe domnul Brock. Chairman, I think you should do a point of... Domnule președinte, cred că trebuie să organizați aici un punct de informare pentru că avem nevoie să cunoaștem acest aspect. Doamna Gomez, Chen nu este o um, agenție de informații. Este un mod de a colecta informații și de a le analiza și e vorba de informații privind politica externă care este utilă pentru SAE. A existat uh, pe vremea lui Solana. Deci uh, e un sistem care, pe care probabil acum îl folosește Lady Ashton, dar nu e o agenție de informații realmente. Nu strânge informații, ci doar analizează informații. Așa fac toate serviciile de informații, sigur, toate analizează informații. Se numește INSEN acum și, de fapt, nu controlează niciun fel de parlament, deci nu știm nimic. Președintele, eu abia acum aflu de această situație. Îmi pare rău, chiar nu știam despre ce e vorba, cred că e o problemă a FET, dar încerc să fac rost de informațiile necesare de la secretariat, de la serviciile noastre. Deci dacă îmi dați voie, am să vă citesc ceea ce s-a scris chiar acum de către secretariat. Vreau să vă spun că acordul interinstituțional actual privind transmiterea de informații confidențiale se referă doar la AFET dar există și o versiune nouă care implică și chestiuni ce țin de justiție și afaceri interne. Deci și Libe va fi asociată la acest acord privind transmiterea de informații confidențiale. Deci, e, pare să fie o decizie a FED, o chestiune a FED. V-am spus asta doar ca să vă informez. Pentru că s-au circulat aici anumite dubii. Bun, după ce am ascultat acest lucru, cred că putem trece mai departe la prezentarea documentului de lucru privind relația dintre practicile de supraveghere din UE și cele din SUA în domeniul protecției datelor. E un document realizat de domnul Moraes și de domnul Albrecht. Cine dorește să prezinte documentul? Domnul Albrecht, vă rog. Câte minute vreți? Uh, Depinde de dumneavoastră dar uh, am cam întârziat, iată de ce vă rog să fiți cât se poate de succin pentru a lăsa timp și uh, pentru întrebări și răspunsuri. Poate punctați câteva idei. Da, nicio problemă. Am să mă încadrez în două minute, spune domnul Albrecht. Acest document de lucru scoate în evidență care sunt practicile de supraveghere în masă pentru a reaminti despre ce vorbim și, pe de altă parte, prezintă practicile de supraveghere în UE și în Statele Unite și, în același timp, prezintă care sunt uh, prevederile uh, legislative pentru protecția datelor în Uniunea Europeană și în Europa. Ajungem la concluzia că în primul rând, statele membre au obligația de a da curs dreptului primar și secundar european și în acest domeniu există dispoziții referitoare la prevederile pentru protecția datelor. Dacă vă puteți închide microfonul, nu vă mai auzi telefonul. Mulțumesc. Deci, nicio problemă, spune domnul Albrecht. Deci există legislație pentru protecția datelor, legislație pentru domeniul cibernetic, pentru infracțiunile cibernetică, infracțiunile cibernetice, am ce scuze. Există dispoziții uh, naționale privind securitatea care uh, se pare că sunt la un alt nivel, un nivel diferit de legislația europeană și dispozițiile europene. Încă se discută până unde merge acest nivel național și în ce măsură se poate ca acele măsuri de supraveghere să nu facă obiectul dispozițiilor naționale. Există, în general, dispoziții din legislația europeană care se aplică tuturor domeniilor, inclusiv domeniului securității, dar, bineînțeles, securitatea națională se află în afara domeniului de aplicare al legislației pentru protecția datelor. Iată de ce trebuie să definim care este domeniul de aplicare al legislației pentru securitatea națională și trebuie să clarificăm faptul că securitatea națională a statelor terțe nu face uh, Uh, nu reprezintă o excepție de la legislația primară și secundară europeană. Poate, pot exista excepții doar pentru statele membre, prin urmare, și pentru activitatea lor. Trebuie să subliniem clar că statele membre trebuie să respecte dreptul primar și secundar european. Trebuie să clarificăm noțiunea de excepție în cazul securității naționale și trebuie, de asemenea, să subliniem că ar trebui să existe un mod de aplicare clar în ceea ce privește dispozițiile pentru protecția datelor, pentru ca aceste date să fie protejate în mod uh, general. Există și măsuri uh, complementare care nu își au o justificare completă nici în dreptul uh, primar sau secundar, nici în cadrul dispozițiilor referitoare la securitatea națională. Trebuie să negociem de asemenea cad, acordul cadru între UE și Statele Unite referitor la protecția datelor în domeniul cooperării polițiene și judiciare. Sunt dispoziții valabile uh, în cazul autorităților de aplicare a legii. A legii. Am făcut o trimitere și la hotările Consiliului Europei și Uh, la articole relevante care ar trebui să contribuie la protejarea datelor în uh, statele membre și în cazul activităților statelor terțe. Și nu în ultimul rând, regulamentul Europol ar trebui să includă un articol care afirmă că datele colectate în urma unor activități care încalcă drepturile fundamentale nu vor fi procesate. Iată principalele idei uh, pe care le găsiți în acest document. Există câteva concluzii suplimentare, dar am să mă opresc aici deocamdată. Mulțumesc. Există observații, domnul Moraes, domnule președinte, a fost, observație, a fost o prezentare foarte cuprinzătoare, așa că nu cred că mai trebuie să mai facem uh, noi observații. It's not the case. We could be moving. Nimeni nu mai dorește să facă observații. Bine, putem trece la următorul bloc. Uh, iată, reușim să recuperăm timpul pierdut. Trecem la sesiunea cu numărul 3, impactul supravegherii în masă asupra confidențialității relației avocat-client. E vorba de un subiect de natură juridică, Bună ziua, fiți binevenit! Vom asculta acum intervenția domnului Jonathan Goldsmith, secretar general al Consiliului Barourilor și Societăților uh, Juridice din Europa, CCBE. Vom asculta prezentarea dumnealui. CCBE a venit cu o declarație în octombrie, declarație în care își exprimă uh, neliniștea în fața repercusiunilor pe care le poate avea super, supravegherea în masă, deosebe asupra profesiilor juridice și asupra încrederii pe care au cetățenii în statul de drept. Este un uh, subiect foarte important. Vă rog, domnule Goldsmith, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să vorbiți ceva mai rar decât uh, așa, pentru că așteptăm uh, diapozitivele să fie puse în funcționare. Sunt pe drum? Da. Mulțumesc foarte mult Comisiei Libe că a invitat uh, CCBE să ia cuvântul în cadrul ședinței dumneavoastră. CCBE reprezintă Consiliul Barourilor și Societăților Juridice din Europa. Printre membrii noștri se numără barouri. Puteți vedea pe diapozitiv E o hartă minunată, cea pe care o vedeți, care arată de unde vin membrii noștri. Avem 32 de membri cu drepturi de pline și 12 membri cu caracter de observator, reprezintă în ansamblu peste un milion de avocații din Europa. După cum spuneați, am venit cu o declarație în ceea ce privește impactul pe care supravegherea în masă și uh, informațiile revelate de domnul Snowden l-au avut asupra relației de confidențialitate între avocat și client. Ar trebui să ne concentrăm asupra unei întrebări foarte simple. Dacă eu sunt avocatul domnului Snowden, ce garanție există în ceea ce privește confidențialitatea avocat-client între mine și domnul Snowden. Cred că știm cu toții care este răspunsul. Nu există garanții în ceea ce privește relația de confidențialitate avocat-client în această situație. Dacă vrem să analizăm impactul um, acestei realități, trebuie să privim câteva clipe ce înseamnă confidențialitatea profesională. De ce există? Vorbim de confidențialitate între avocat și client, există în toate statele membre, poartă diferite nume în fiecare stat membru. E vorba în linii mari de păstrarea confidențialității, se vorbește de secret profesional și se referă la ce anume protejează legislația, Constituția, legislația penală a diferitelor state membre acest secret profesional nu este recunoscut doar în fiecare stat membru, ci și în sentințe ale CEJ și ale CEDO. În primul rând, cu toate că îi spunem confidențialitate, avocat-client, sau cum spun americanii, privilegiu între avocat și client, nu e un avantaj al avocaților, ci este în interesul drepturilor cetățenilor. Obiectivul este de a proteja clientul și de a asigura administrarea corespunzătoare a justiției. Ce înseamnă protejarea clienților? Aceștia din urmă trebuie să poată vorbi cu avocații lor în deplină siguranță, pot, putând să-i spună avocatului tot adevărul. Se pot uh, găsi în situații delicate, pot exista amănuntă pe care încearcă să le ascundă. Cu toate acestea, este în interesul tutur, întregului domeniu a acești clienți să aibă de plină încredere în avocații lor, să le spună adevărul complet. Este în interesul lor și în interesul întregii societăți. Iată cum se protejează de fapt clientul. Există căi uh, care ar putea să fie la dispoziția clientului, căi de care clientul nu este conștient. Obiectivul este așadar ca acest client să comunice adevărul de plin uh, avocatului. În în plus, obiectivul este de a asigura administrarea deplină a dreptății. Ar trebui să existe, de asemenea, o egalitate a mijloacelor între uh, părți. Dacă o parte citește toate mesajele, știe ce se întâmplă între avocat și client și cealaltă parte nu știe nimic, nu poate exista o egalitate a mijloacelor. Una din părți poate să-și pregătească cazul, poate prin căi ilegale să distrugă dovezi sau să creeze dovezi. Deci, un principiu foarte important în justiție reprezintă egalitatea mijloacelor. Și acest principiu există pentru a ne asigura că se respectă buna funcționare a justiției. Justiția nu există pentru anumiți indivizi. Am putea spune de ce domnul Snowden să beneficieze de confidențialitate când Uh, dânsul a dezvăluit nenumărate secrete și acum spunem că el ar trebui să facă obiectul unei confidențialități. Dar nu există doar pentru domnul Snowden, există pentru noi toți, pentru toți cetățenii, pentru binele general, oricine ar fi acești cetățeni. Și tocmai din acest motiv, indiferent de cât de gravă este infracțiunea comisă, știm că o civilizație își arată valoarea abia atunci când o infracțiune gravă este uh, o infracțiune care este abordată cu echitate de plină în justiție. Secretul profesional există în legislația penală, dar există și în mai multe tipuri de legislație. De pildă, cazul Snowden este un exemplu elogvent a, um, a situației în care spionajul are repercusiune asupra a, uh, drepturilor civile. Vorbim aici de secrete comerciale ale companiilor, secrete care sunt dezvăluite. Și, în mod evident, este în interesul guvernelor, în anumite circunstanțe, să poată să aibă acces la aceste secrete. Poate fi vorba, de pildă, de secrete tehnologice. Cineva poate proiectează o tehnologie care ar permite accesul la diferite informații secrete sau e vorba poate de tehnologii care ar permite companiilor să ascundă anumite lucruri. De multe ori aceste secrete trec prin birourile avocaților și avocații ar putea să fie veriga slabă, pentru că companiile iau măsuri în acest sens și trebuie să ne asigurăm că și um, avocații dispun de instrumentele necesare pentru a proteja secretele comerciale. Iată care este temeiul uh, secretului profesional și care este relația între secretul profesional și democrație, o relație care ne îngrijorează pe toți. Evident, democrația se bazează pe uh, abilitatea oamenilor de a vota, dar, după cum știm, um, democrația e mai mult decât atât. Se bazează pe societatea civilă și pe anumite mecanisme în cadrul acesteia. Și unul din mecanismele din societatea civilă pe care se bazează democrația este capacitatea de a-și corecta greșelile. Iată, un lucru care o deosebește de uh, dictaturi. Acolo e foarte greu să se facă modificări în natura statului. Există diferite mecanisme create într-o democrație pentru a evita comiterea greșelilor. Un exemplu în acest sens reprezintă instituția Parlamentului, instituția unde ne aflăm astăzi. Există, de pildă, opoziția, o instituție fidelă statului, dar care se asigură că se discută în contradictoriu toate amănuntele, toate aspectele. Și mai există instanțele. Dacă Parlamentul și presa eșuează, avocații și instanțele devin un mecanism foarte important. Și în statul membru de unde provin și pe care îl reprezint în activitatea mea în Europa, asistăm la un exemplu elogvent în acest sens, un exemplu încă în curs de desfășurare, referitor la uh, eșecul anumitor titluri din uh, trustul media Murdoch, unde atât presa cât și Parlamentul a fost uh, intimidate, seduse chiar și cu toate că atâți, uh, atât membrii Parlamentului cât și membrii presei au făcut eforturi pentru a scoate la lumină practicile ilegale, Același lucru l-au făcut și avocații și instanțele. Prin urmare, avocații și instanțele au jucat un rol important în uh, prezentarea dovezilor. Și chiar uh, celebritățile s-au speriat de repercursiunile acestei afaceri. Și doar uh, Așa se pot corecta greșelile, doar așa se poate descoperi adevărul dacă clienții au încredere în avocații lor, că aceștia din urmă le vor păstra secretele și că nu vor dezvălui secretele lor oricui. Ajungem astfel la uh, nucleul mesajului pe care doream să-l transmit astăzi. Care este impactul supravegherii în masă asupra confidențialității relației avocat-client? Am încercat să vă explic că astfel s-a eliminat o verigă importantă a democrației în temeiul statului de drept, pentru că nu se mai poate asigura această confidențialitate. Înțeleg că nu e vorba de toate relațiile de confidențialitate între toți avocații și toți clienții, dar acest uh, mecanism de supraveghere are acces la toate căile de comunicare, inclusiv căile de comunicare între avocați și clienți. Și toate aceste date sunt accesibile, sunt accesibile pentru toată lumea. Și am putut vedea în Statele Unite uh, că au existat agenți care au abuzat de aceste date, au vândut datele respective odată ce acestea sunt disponibile, așadar datele pot face obiectul unor abuzuri. Nu există în plus uh, nicio soluție care se întrevede. Noi, la CCB, nu știm cum să ne sfătuim barourile și membrilor să își facă căile de comunicare mai sigure. Din câte știm, nu există vreo tehnologie care să permită acest lucru și până ce se rezolvă această problemă, înțelegem că o parte importantă, o parte esențială, recunoscută în deontologia și etica vocațiilor a fost anulată. Și acest lucru ne vizează, după cum vă spuneam, din cauza repercursiunii asupra cetățenilor. Care sunt recomandările noastre? Acestea sunt împărțite în soluții juridice și soluții de natură juridică. În ceea ce privește soluțiile juridice, noi am vrea să existe la nivelul Uniunii Europene o protecție pentru secretul profesional um, în calea supravegherii guvernamentale. Am vorbit cu membrii noștri și le-am explicat că din diverse motive, la nivel național, există îngrijorări pentru că trebuie să interacționeze cu guvernele lor. Și spionajul, da, poate fi un lucru bun, ne protejează. Există o problemă așadar în ceea ce privește abordarea la nivel național. Dar la nivelul UE am văzut, există, nu există, se întreabă lumea dacă există sau nu un serviciu de spionaj, dar Uniunea Europeană este cel mai bine poziționată pentru a lua măsuri aici. Noi am salutat o protecție la nivelul UE pentru uh, secretul profesional și am dorit de asemenea ca Uniunea să introducă niște standarde minime în ceea ce privește supravegherea electronică, uh, chiar când vine vorba de securitatea națională. În ceea ce privește soluțiile tehnice, am dorit să primim garanții că uh, căile de comunicare electronice și cloud computing vor fi protejate, asigurându-se respectarea secretului profesional. Domnule Goldsmith, noi trebuie să vă mulțumim. Într-adevăr, am fost reamintiți de cât de importantă este Constituția și principiile acesteia. And legal associations. Mulțumim uh, uh, Asociației Barorilor și uh, Firmelor de Aficați din Europa. Este mai mult decât un cartonaș galben în legătură cu riscurile legate de confidențialitatea relației avocat-client. E deci, aproape un cartonaj roșu, un bec roșu aprins. Vă mulțumim pentru um, prezentarea dumneavoastră. Acum trecem la discuție și aș da cuvântul raportorului și raportorilor din umbră pentru întrebări și răspunsuri. Da, cred că nu avem mult timp. Uh, cred că doriți să abordăm toate întrebările împreună. Știu că colega mea, Sofie Velt, a dorit această sesiune pentru că a exprimat multe îngrijorări în legătură cu relația uh, avocat-client și mulțumesc pentru că a dorit introducerea acestei secțiuni, pentru că eu cred că aduce un adevărat uh, valoare adăugată anchetei noastre. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte clară, nu prea am întrebări, doresc să extrapolez puțin în legătură cu un aspect pe care l-am identificat în cadrul anchetei. E vorba de un element major uh, al deteriorării Uh, relației avocat-client uh, în Statele Unite, în care s-a spus că un motiv, pentru că se caută motive pentru aceste activități de colectare de date. Deci s-a spus că un motiv este faptul că informațiile merg de la NSA uh, la parchet la cei care luptă împotriva traficului de droguri și așa mai departe. V-aș întreba, din punctul de vedere al avocaților europeni, aș dori să vă întreb dacă se întâmplă asta și dacă se întâmplă, în ce măsură vă compromit activitățile de fiecare zi? Vă schimbă modul de a acționa? Se poate rezolva cum cumva această problemă? Există mecanisme de a face față acestei probleme și se întâmplă cu adevărat sau nu? Iată ce ne interesează. Um, cineva din presă ne-a vorbit de asemenea despre acest fenomen, uh, precum și Sofie Invelt, care va lua cuvântul după mine. În orice caz, cred că este un fenomen interesant și ne interesează detaliile. Mulțumesc! Vom aborda um, întrebările împreună, deci dau cuvântul doamnei Invelt, apoi domnului Albert și după din nou dumneavoastră, domnule Goldsmith. Mulțumesc. Am și eu câteva întrebări. Nu sunt uh, expert juridic, dar cred că supravegherea țintită sau uh, trasul cu urechea la conversații avocat-client uh, este permis în cazuri foarte limitate cu un uh, ordin uh, din, din partea tribunalului. Deci nu cred că aceste servicii trebuie să supravegheze uh, pe, uh, în masă. Problema cu care ne confruntăm noi este faptul că uh, comunicațiile dumneavoastră pot fi uh, captura asociată. Dumneavoastră, ca avocat, considerați că e legal ce fac ei? N-ar fi posibil pur și simplu să dați în judecată guvernul și serviciile secrete? Pentru că vă încalcă drepturile, chiar dacă nu o fac intenționat. Uh, dar dacă comunitățile, comunicațiile dumneavoastră sunt uh, uh, captura uh, suplimentară, accesorie în uh, datele strânse de ei, uh, vă puteți plânge de încălcarea secretului uh, relației uh, uh avocat-client. Deci încălcarea secretului profesional care se aplică și altor uh, profesii, nu-i așa? De exemplu, în relația medic-pacient, pentru că și comunicațiile lor uh, sunt ascultate în, uh, într-un program de supraveghere în masă. E vorba și de uh, comunicațiile uh, ziariștilor. Și dacă comuni comunicațiile cu pacienții uh, Uh, fac parte din această captură accesorie, uh, serviciile secrete pot fi acuzate în justiție? Și apoi uh, mă interesează cele trei recomandări pe care le-ați făcut. Vă întreb dacă ar fi posibil să elaborați puțin în legătură cu modul în care s-ar putea face aceste lucruri din punct de vedere constituțional. Aveți propuneri um, gata făcute pe care le-am putea transmite Comisiei Europene? Mulțumesc, domnul Albrecht. Eu uh, aș uh, relua de unde a lăsat discuția Sofie Invert, cele trei recomandări uh, și eu aș accepta cele trei recomandări, dar primele două necesită schimbarea tratatelor, modificarea tratatelor și a treia a fost declarată imposibilă de domnul Walter în discuția din sesiunea precedentă. Deci îmi plac propunerile dumneavoastră, dar trebuie să spun că punerea lor în aplicare e mai problematică decât spune Sofie, pentru că nu e vorba uh, doar de capturi uh, um, accesorii. Uh, în programe ca Prism, Prism sau Tempora, practic nu le pasă de la cine uh, se colectează date. Pur și simplu strâng date la toată lumea. Nu ne nu interesează de la cine. Și până la urmă, trebuie să spunem clar că um, cu astfel de măsuri e imposibil să se ia o decizie de respectare a confidențialității între, anumiți, um, între anumite părți în uh, comunicații. Pentru că, practic, uh, așa sunt făcute aceste programe încât nu se știe de la cine și spre cine uh, are loc comunicația respectivă. Și aici ajungem la concluzia pesimistă și cred că este cu adevărat un, un cartonaș roșu că, practic, nu mai există nicio confidențialitate în relația avocat-client. Dar pot să vă spun că recent noi am adoptat o directivă privind dreptul de acces la un avocat în care am spus clar că trebuie să respecte confidențialitatea completă între avocat și client de către statele membre. Dar, bineînțeles, și această directivă are ușița uh, de, sau uh, posibilitatea de scăpare dacă se invocă securitatea națională. Deci iată care e dilema. Uh, există o gaură neagră, aceea legată de securitatea națională, motiv pentru care statele membre pot face orice. Dar Poate n-ar trebui să li se permită să facă orice în statele membre. Deci întrebarea trebuie să fie transmisă statelor membre. Dacă respectă uh, codul de, codurile de protecție datelor uh, și deciziile uh, Curții Drepturilor Omului în momentul uh, în care colectează aceste date. Trebuie să se respecte, bineînțeles, Constituția tuturor statelor membre și în momentul în care se cooperere cu serviciile uh, de informații ale unor state terțe, cum ar fi uh, NSA. Deci, uh, practic, revenim la problema aplicării regulilor care există, nu știu, de, de, de mai mulți ani. Și la nivel european se pune problema aplicării regulilor de la nivel european. Și aici revenim la ceea ce am spus eu despre documentul de lucru și anume cum se devinește securitatea națională și cum definim excepțiile. De exemplu, în directiva privind accesul la un avocat, ă, modul în care abordăm confidențialitatea și nu cred că aceste măsuri de supraveghere uh, sunt uh, acoperite de o interpretare restrictivă a conceptelor, a excepției privind securitatea națională din tratate. Mulțumesc. Domnule Goldsmith, aveți cuvântul pentru a răspunde. About leakage of secrets uh, going to the law enforcement agencies, if I understood that correctly. Într-adevăr, nu ne bucură deloc uh, ideea ca uh, comunicațiile noastre să fie ascultate de uh, agențiile de de informații. Uh, de aceea ne-am opus și legislației privind spălarea datelor, conform căreia avocații trebuie să uh, comunice uh, um, bănuierile lor uh, organelor de ordine. Și în continuare luptăm împotriva acestei, uh, acestei directive. Deci din, în orice stat membru există reguli diferite. Anumite state membre au excepții uh, care prevăd că atunci când există pericol de viață și de moarte, uh, se poate încălca uh, secretul profesional. Dar noi interpretăm foarte uh, strict acest uh, concept și, într-adevăr, nu ne place deloc când se încalcă secretul uh, profesional. La întrebarea doamnei Intfeld, în legătură cu trasul cu urechea, dacă acesta este ilegal sau nu, bineînțeles, depinde de fie, situația din fiecare stat membru. În momentul de față facem, facem cercetări sau am făcut deja cercetări practic în legătură cu capacitatea statelor membre de a accesa Uh, elemente din cadrul uh, secretului uh, avocat-client. Există variații de la țară la țară, există excepții, fiecare stat membru are alte excepții și alte reguli. Încercăm să complicăm, să, să mă scuzați, să compilăm aceste informații și uh, Practic, situația depinde de Constituția fiecărui stat membru și, practic, secretul profesional este definit uh, diferit sau are o bază diferită. Uneori în codul penal, uneori în Constituție, uh, uneori este o regulă care poate fi uh, folosită în litigiu. Deci trebuie să se studieze situația de la caz la caz. Dar în, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului se judică multe cazuri legate de confidențialitatea, confidențialitatea relațiilor avocat-client. Și, cu siguranță, Convenția Europeană este un instrument foarte util eh, care oferă o protecție generală, dar la nivel eh, național, înainte de a ajunge la Curtea Drepturilor Omului, eh, tot, lucrurile depind de legea națională. Apoi, dacă se aplică secretul profesional și altora, da, nu știu dacă este ident, un secret eh, echivalent cu cel al avocaților. Când m-am pregătit pentru această întâlnire, am observat că doar pentru avocat secretul profesional e garantat prin lege în fiecare stat membru. Oricum, cred că baza acestei garanții este diferită, dar nu pot să dau un răspuns sigur eh, pentru celelalte profesii care se bucură de secretul profesional care ar fi, bineînțeles, de asemenea afectate. Acum, în legătură cu cele trei recomandări. Poate am putea să ne gândim dacă noi am putea um, pregăti uh, prin experții noștri juridici um, anumite propuneri standard, dacă vor fi utile. După cum am spus, nu există competențe la nivel european. Oare are rost să facem asta sau nu? Eu cred că are rost, chiar dacă nu există o competență europeană în acest domeniu. Putem folosi mult Consiliul Europei, care dezvoltă standarde profesionale generale pe care noi le folosim mult atunci când scriem guvernelor uh, spunând că au încălcat anumite uh, Uh, le, uh, reguli să nu, nu permită barorilor din țări vecine să-și dezvolte standardele. Deci cred că ar fi util uh, și acum și pentru viitor dacă se schimbă la un moment dat competențele Uniunii Europene. Oricum noi am dorit să vă ajutăm să începem să dezvoltăm standarde. Și ultimul punct pe care l-am notat a fost întrebarea domnului Albrecht în legătură cu alertarea avocaților. Deci, practic, nu există posibilitatea de a exclude avocații. Dar din punct de vedere tehnic, tot el, totul e posibil. Trebuie să fie posibil ca dacă confidențialitatea, confidențialitatea relației uh, avocat-client este recunoscută și uh, avocați și există un pericol pentru modul în care comunică aceștia. Uh, cred că se poate stabili o excepție. Dacă se dorește asta, se poate face asta, dar cred că nu se dorește. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintelui. Vă mulțumim uh, tuturor pentru cooperare, pentru participare. Um, vom continua ancheta Comisiei Libe pe 9 decembrie, săptămâna viitoare, uh, săptămâna viitoare la Strasbourg, la ora 19.30, pe data de 9 decembrie, nu știu în ce sală, undeva în labirintul de la Salbur se va anunța și sala. Vă mulțumesc, la revedere!